Uh, celor care sunt deja prezenți în sală. Vă propun să ne reluăm lucrările. Și la punctul 19 am plăcerea să o salut pe candidata uh, postului de director al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, agenția de la Bilbao, cum îi spunem noi, Doamna Crista Sedlacek, îmi face plăcere să vă primesc în comisia noastră. După cum știți, sosiți într-un moment unde, sub autoritatea domnului Takala și al colegilor săi, Parlamentul acesta a contribuit la operațiunea de mare vizibilitate a agențiilor și mulțumesc tuturor Cred că pentru noi toți a fost un moment important. Sosiți de asemenea uh, într-un moment în care Parlamentul este sub autoritatea colegului nostru Karim Adeli. European, de Și în acest spirit, chiar noi am uh, comandat o serie de studii, deci Cred că sunteți într-un moment de mare actualitate și de mare responsabilitate totodată. Uh, desemnarea dumneavoastră ține de autoritatea Comisiei, deci schimbul nostru de astăzi va fi foarte comod pentru că nu avem niciun fel de capacitate nici să vă confirmăm, nici să vă infirmăm în această poziție. Este doar o, un, uh, un schimb de opinii, o cunoaștere și de aceea vă dau cuvântul să vă prezentați și să ne prezentați modul în care veți ține seama sau nu de uh, moștenirea pe care vă va lăsa-o domnul Tacala, pe care îl vom saluta de asemenea la sfârșitul acestui schimb de opinii. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Sunt onorată să fiu astăzi alături de dumneavoastră și sper să particip la uh, lucrările comisiei noastre mai multe ori și în viitor. Am uh, Înțeles că ați primit uh, CV-ul meu, deci să vă fac doar o scurtă prezentare cu privire la istoricul meu profesional. Am început uh, să lucrez la Viena și în 1993 am trecut la Ministerul de Muncă și Afaceri Sociale, după care am lucrat deja șase ani la agenția din Bilbao și în ultimii ani am lucrat uh, uh, ca șefa unității de mediu de acolo, iar în 2003 m-am mutat la uh, ca manager în domeniul sănătății și securității în muncă, fondat în contextul strategiei de la Lisabona cu obiectivul general de mai bun dialog social și locuri de muncă mai multe și mai bune. Iar experiența mea în cadru, ca director al acestei inițiative trebuie să spun că mi-a întipărit gândirea și abordarea în acest sens. Pe baza experienței mele din ultimii 28 de ani, Înțeleg că sănătatea și securitatea la locul de muncă a făcut progrese semnificative în ultimii ani, fără îndoială, dar dacă analizăm faptele și cifrele și impactul acestor politici, vedem că există nevoie de îmbunătățire, mai ales dat fiind istoricul schimbărilor demografice. Oamenii îmbătrânesc, trebuie să lucreze mai mult și să fie sănătoși o perioadă mai lungă. Nu e vorba de o obligație doar morală și umană, ci și de una economică în acest sens. Resursele umane sunt un factor cheie pentru economia Uniunii Europene. Știm cu ce înseamnă muncă bună în condiții decente, știm că oamenii sănătoși și motivați contribuie la competitivitatea societăților, dar știm totodată că know-how-ul nu se transferă la locul de muncă într-o manieră care să-l facă ușor de folosit de către companii. Deci trebuie încă să găsim o punte între cunoștințele existente și punerea acestora în aplicare în mod durabil în societăți. De asemenea, pe baza experienței și cunoștințelor mele, când uh, vorbesc despre societăți, sigur că mă gândesc aproape întotdeauna la întreprinderile mici și mijlocii, pentru că ele sunt coloana vertebrală a economiei europene și cred că este important să avem acces la aceste companii. După părerea mea, există patru zone uh, prioritare în susținerea sănătății și securității în Europa și în aceste patru zone agenția are un rol cheie și este un actor cheie. Mai întâi, transmiterea mesajului, marketingul, uh, sănătății și securității la locul de muncă, ca beneficiu pentru toți, trebuie consolidat. 2. Stimularea stabilirii unei culturi preventive în ceea ce privește siguranța și securitatea la muncă. 3. Networking-ul și cooperarea cu uh, grupurile țintă pentru diseminarea informațiilor care să fie utile în munca lor la nivel național și european și 4 mainstreaming-ul sănătății și securității în, la locul de muncă la alte niveluri pentru a contribui la dezvoltarea acestora la nivel național. Cum văd eu rolul agenției? Ei bine, rolul agenției este esențial în toate cele patru zone menționate și ea contribuie la toate cele patru în strâncă, strânsă legătură cu rețeaua de agenții uh, oferind know-how uh, factorilor interesați și IMM-urilor și contribuie în mod esențial la strategia europeană. Rețeaua noastră include toți factorii interesați și actorii cheie din, uh, de la nivel național și european. Este vorba despre o rețea rațională între uh, organizațiile patronale și sindicale. În ultimii ani, agenția a desfășurat cu succes activități și proiecte importante care au adus valoare adăugată sănătății și securității la locul de muncă în uh, Europa. Câteva exemple, cum, uh, de pildă proiectul EZENE, care ne-a oferit un feedback despre nevoile lucrătorilor și despre ceea ce vor ei să facă agenția. Apoi, uh, un alt proiect se referă la evaluarea interactivă a riscului online și acesta este primul instrument pentru transferul către statele membre și el a fost creat într-un stat membru. Este o idee nouă și acum agenția dezvoltă și mai de merge și mai departe cu dezvoltarea acestui uh, instrument, iar în viitor el va fi unul din instrumentele cheie pentru IMM-uri. Dar acest exemplu arată că know-how-ul și experiența tuturor statelor membre trebuie folosite la o scară mai mare. Uh, Există uh, numeroase instrumente de succes în toate statele membre. De exemplu, pentru că eu am folosit acest uh, instrument în Germania în ultimii ani, instrumentele non-legislative, precum acordurile colective, colective și proiectele bazate pe ele au fost foarte reușite, lucrând în strânsă cooperare cu sindicatele și organizațiile patronale. Dorința mea este să stabilesc o foaie de parcurs pentru siguranță și securitate în Europa, astfel încât la toate nivelurile grupurile noastre țintă să poată ajunge ușor la informațiile de care au nevoie. Al doilea domeniu, transmiterea informațiilor. Vorbeam despre campanii. Ele sunt uh, foarte bine primite au fost îmbunătățite și adaptate pe baza sugestiilor evaluării din 2007, iar acum uh, agenția are în desfășoare cea mai mare campanie. Eu mă uh, voi ocupa și de următoarele două, prima uh, bazată pe leadership și participare pentru prevenire, și apoi, a doua, uh, legată de riscul social, un subiect foarte important. În ceea ce privește networking-ul și cooperarea, aș dori să menționez cooperarea cu uh, rețelele existente, cum ar fi Comitetul um, de Muncă, de inspector, Inspectoratului Muncii, am menționat de asemenea uh, cooperarea cu um, autoritatea din Statele Unite, uh, al cărui reprezentant vă va vorbi și el imediat. Toate acestea sunt cheie pentru um, legătura cu tinerii mai ales, pentru că cu cât ei încep mai devreme să uh, cunoască acest subiect, cu atât uh, le va fi mai util. Agenția va colabora și cu organizații cruciale în domeniul educației și formării și un exemplu bun a fost seminarul din 30 iunie din uh, Bruxelles, unde cele patru agenții au colaborat și cred că acesta este modelul pe care trebuie să continuăm. Câteva cuvinte acum despre rolul directorului. Sigur știu care este rolul directorului, dar când am lucrat la agenția uh, de la Bilbao. Acum am puțin o altă perspectivă asupra acestui rol. Este evident că eu sunt reprezentantul legal al agenției și că trebuie să dau socoteală uh, Consiliului uh, de Administrație și Parlamentului îmi cunosc responsabilitățile, cum ar fi implementarea uh, bugetului și managementul financiar al agenției în conformitate cu articolul 185. În acest context, înțeleg importanța Comisiei de Bugete Comisiei pentru Control Bugetar și, desigur, a Comisiei pentru uh, Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale. Este, deci, evident pentru mine că veți fi un partener important în acest domeniu. O altă idee ar fi crearea unui birou mic reprezentat de o persoană Și aceasta este o indicație clară a faptului că agenția dorește să aibă o relație constantă și puternică cu aceste instituții și cu alți parteneri. Totodată, cunosc grupul de lucru interinstituțional privind viitorul agențiilor europene. Este uh, un grup primit foarte bine și știu că uh, această uh, aceasta este calea logică de revizuire a situației din diverse perspective. Cred că este important și pentru viitoarea valoare adăugată a agenției și sigur că vom vedea și care este impactul asupra acestora. Sunt convinsă că există loc de mai bine, ca la toate organizațiile și rețelele. Agenția noastră a început acum 15 ani eu lucrez de peste 5 ani în agenție, am lucrat și în uh, afara agenției ca partener timp de mai mulți ani și sigur că mă gândeam deja la ceva propuneri de modificări și îmbunătățiri din această perspectivă. În sfârșit, uh, îmi cunoașteți experiența, expertiza uh, și istoricul profesional din ultimii 28 de ani. Poate aș putea doar să mai subliniez faptul că orice voi face ca director se va baza pe dorința mea puternică de a face din sănătatea și uh, securitatea la locul de muncă în Europa un, uh, un domeniu cu un viitor mai bun. Există foarte multe motive pentru care trebuie să subliniem importanța acestor aspecte în Uniunea Europeană. După cum am spus, uh, vârsta de pensionare crește. Uh, Vedem cost, că uh, cresc și costul, uh, costurile accidentelor la locul de muncă și al bolilor profesionale. Competitivitatea economiei europene depinde foarte mult de angajabilitatea forței de muncă. Și ultimul comentariu, după cum am spus înainte, că atât în Europa cât și în afara ei, uh, Uh, am citit despre activitățile canadiene care, uh, încep, uh, care vor să înceapă producția și exploatarea de azbest. Asta este un mare păcat pentru că acum 20 de ani m-am ocupat de interzicerea uh, Um, exploatării asbestului și am fost o victorie atunci când s-a semnat actul de interzicere. Trebuie să fim responsabili față de activitățile canadienilor și ca viitor director al agenției înțeleg și care este responsabilitatea agenției de a susține acest proces. Sper că am reușit să mă încadrez în timp, vă mulțumesc că m-ați ascultat și aștept cu mare plăcere întrebările dumneavoastră, singur. Euh, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de încurajatoare și uh, dorește cineva să intervină? Da, vă rog, apoi domnul Sartas. Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Deli. Dragi colegi, doream să vă mulțumesc de a fi alături de noi Uh, am avut uh, onoarea de a face parte din delegația care s-a deplasat la Bilbao și aș dori să vă reamintesc eforturile uh, agenției dumneavoastră care sunt prea puțin cunoscute și care pentru noi, eurodeputați, în special pentru mine, ca raportor Uh, ce privește strategia europeană condițiilor de sănătate și securitate a muncii sunt extrem de importante. Am impresia că ne-ați lansat un apel spunându-ne că, iată, trebuie să lucrăm mai degrabă transversal pe această temă a securității la locul de muncă. Eu una consider că, așa cum ați reamintit și dumneavoastră, acest problemă nu se pune în termen de competitivitate, ci e o problemă Uh, care ține de a evita dramele umane, vorbim de boli profesionale, de accidente uh, mortale și doream să vă pun doar o singură întrebare. Care este... Pot să adresez întrebări, doamnă președinte, chiar de pe acum? Da, mulțumesc. Doresc, prin urmare, să vă întreb care este, după dumneavoastră, legătura între sănătate, securitatea locul de muncă și durata, timpul de lucru, care este legătura între condițiile de sănătate și noile meserii, noile profesii, în special. Stimată colegă interne președinta, puteți pune toate întrebările pe care le doriți, însă doresc să precizez că doamna este viitoare Actuala directoare e deja directoarea de două săptămâni al unei agenții, nu este un reprezentant al comisiei. E cineva care are o expertiză în materie, în termen de conținut al raportului dumneavoastră. Uh, doream să precizez acest lucru, spune președinta, pentru a nu pune întrebări jenante invitatei noastre care nu țin de competența dumneavoastră. Nu spune doamna Deli. Uh, vorbeam într-adevăr în termen de conținut, de expertiză a doamnei. Doream să știu care sunt, după dumneavoastră, lacunele între cadrul legislativ european și cele naționale. Există o paletă foarte vastă de directive europene, dar care deseori nu sunt aplicate la nivel național. Uh, cum vă gândiți să duceți o campanie de informare eventual sau um, există deja măsuri în anumite țări care ar putea fi de folos? Mm, cum stăm, altfel spus, cu schimbul de bune practici? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Cerca, spune doamna președintă, după care doamna Steinberg. Domnul Cercas. Sí, señora presidenta. Mulțumesc, doamna președintă. Dar să urez bun venit doamnei Sedlacek și îmi cer scuze că îi pronunț cu dificultate numele. Deși uh, în țara bască sunt și acolo nume dificile și doresc să salut de asemenea pe domnul Tacala care uh, a făcut o treabă excelentă. Sarcina dumneavoastră, doamnă, prin urmare, nu va fi ușoară după uh, mandatul domnului Tacala. În sentimentul însă că aveți voința necesară, posibilitățile necesare și angajamentul pentru a duce mai departe agenda agenției pe care o conduceți. Doream să vă pun o întrebare. Și, întâi de toate, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă împărtășesc câteva observații personale. în Comisia pentru Ocupare. Ne ocupăm de problemele de sănătate și securitate la locul de muncă. Am discutat uh, strategia 2007-2012. De asemenea, vom audia chiar astăzi un coleg din Statele Unite ale Americii. Dumneavoastră, doamnă, veți găsi în noi unul dintre cei mai buni aliați. Sigur că am putea deveni și coșmarul dumneavoastră, însă am văzut deja care sunt uh, uh ideile celor care nu iubesc Europa și cu siguranță nu e vorba de dumneavoastră. Veți primi fără îndoială și critici din partea tuturor celor care Mm, sunt eurosceptici. Însă majoritatea membrilor comisiei noastre apreciază importanța unor răspunsuri colective din partea societății în ansamblul ei, din partea actorilor sociali, așa încât să conlucrăm pentru prevenție, pentru a rezolva problemele enorme, cum bine a spus și Karima, dramele pe care le uh, cunosc oamenii la locul de muncă datorate în special accidentelor. Pentru noi, din acest punct de vedere, este important să punem accentul pe prevenție, pe difuzarea bunelor practici, așa încât să uh, ducem mai departe această bătălie de idei, care în sine este uh, una foarte importantă. Piața nu se preocupă de astfel de probleme, însă noi ne preocupăm. Iată. Uniunea Europeană poate aduce o valoare adăugată enormă. Țara mea s-a alăturat UE în 86, nu este o țară fondatoare, membru fondator, dar pentru țara mea această problemă a fost întotdeauna foarte bună. Practicile europene, legislația europene, achiul comunitar, toate acestea ne-au permis în ani puțin la număr de a atinge un nivel de eficacitate, de eficiență și cunoaștere egal cu cel al membrilor fondatori ai UE. Însă anumiți responsabili politici într-adevăr apreciază această valoare adăugată, unii poate o ignoră, însă noi considerăm că putem aborda și aceste probleme. Am ascultat prezentarea dumneavoastră și sunt perfect de acord cu rolul pe care uh, îl veți juca. Sunt de dreptul impresionat de un seminar asupra asbestului. Credeam că această problemă e rezolvată, însă iată că nu e așa, iar cifrele, statisticile sunt de dreptul impresionante. Este vorba practic de o bombă cu întârziere în ce privește asbestul și tot nu știm care este uh, cantitatea și amploarea acestei uh, substanțe nocive. Avem nevoie uh, de date exacte în ce privește um, imobilele care încă mai conțin asbest și care deci sunt periculoase pentru oamenii care lucrează în ele. Cei care se angajează să rezolve problemele legate de asbest uh, vor primi tot sprijinul nostru. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Sedlacek, vă mulțumesc pentru faptul că v-ați prezentat în detaliu astăzi în fața noastră și sunt convinsă că cooperarea cu dumneavoastră va fi la fel de bună ca și cu domnul Tacala, agenția de la Bilbao, așa cum au spus antevorbitorii mei, este foarte importantă pentru munca comisiei noastre. Deja de două ori am fost acolo și de fiecare dată m-am întors cu idei bune care reieșau din studiile acestei agenții. În prezentarea dumneavoastră ați menționat și provocările principale și m-a bucurat faptul că am văzut că ați pus omul în, uh, în prim plan și uh, munca bună și decentă, care nu este întotdeauna prezentă în Europa. Am o întrebare cu privire la munca, la activitatea dumneavoastră de până acum, în calitate de direct, uh, directoare pentru o, um, inițiativa, inițiativei pentru calitate în muncă. Care au fost inițiativele dumneavoastră și există uh, posibilități uh, de a introduce experiența dumneavoastră de aici în uh, munca agenției de la Bilbao. Mulțumesc! Doamna Lin. Iar apoi doamna Iazovletca. Elizabeth Lin. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să vă urez și eu bun venit în această comisie. Aș dori să-i mulțumesc domnului Taca la foarte mult pentru munca depusă în trecut. Am avut o cooperare foarte fructoasă și discuții foarte fructoase uh, cu dumneavoastră în perioada în care ați fost director. Dar sunt convinsă că vom avea și în viitor discuții la fel de fructoase cu această um, agenție. Aș dori să îmi spuneți mai multe despre uh, instrumentul de analiză a riscului online pentru IMM-uri. Pentru că sunt, știu, bănuiesc că va trebui uh, dezvoltat acest uh, instrument. Apoi, cum putem să ne asigurăm că munca pe care o faceți dumneavoastră este cunoscută. Știu că ea este cunoscută în Parlamentul European, dar sunt mulți oameni care nu știu ce face agenția de la Bilbao și cred că ar fi timpul ca mai mulți oameni să știe cât de importantă este munca pe care o depuneți dumneavoastră. Apoi, în ceea ce, privea, în ceea ce privește asbestul menționat de domnul uh, Sercas, uh, când uh, directiva cu privire la asbest a trecut prin Parlament pentru prima dată, eu am spus că ar trebui să fie mai strictă și este corect. Munca, este, munca oamenilor este în continuare, afect, în continuare afectată de către asbest și ar trebui să vedem și să aflăm ce se întâmplă în fiecare stat membru, cum este această directivă implementată și dacă uh, Uh, mai există activități pe care le faceți în acest sens, dar am să vă las și timp să răspundeți. Mulțumesc! Doamna Iazovletka, iar apoi și eu. Ja pani gratuluję uh, stanowiska. Vă felicit, doamna, pentru postul de director al agenției. Traiectoria carierei dumneavoastră demonstrează că sunteți mai mult decât pregătită pentru a asuma această funcție. Aș dori să mă refer la întrebarea colegei mele, Karim Deli, care a subliniat faptul că piața muncii astăzi impune exigențe sporite, noi meserii, noi condiții de muncă, pe de o parte, iar pe de alta, uh, mărirea vârstei de pensionare ceea ce înseamnă că persoanele în vârstă întâlnesc dificultăți suplimentare. Profitând de experiența dumneavoastră atât de bogată, aș dori să vă întreb în ce fel poate susține agenția statele membre așa încât acestea să pună în aplicare instrumente ce vor asigura accesul la îngrijire de sănătate suficient, așa încât chiar la vârsta de 60, 65 sau chiar 70 de ani, lucrătorii să fie apți, să nu mai fim expuși stresului de a deveni oameni în vârstă, dar care trebuie să fie active din, din punct de vedere profesional și cum să facem față tuturor noutăților. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte. Sper că ați notat toate aceste întrebări pentru a putea răspunde. Aș avea la rândul meu două întrebări pentru că um, am înțeles din expunerea dumneavoastră inițială, evocați problemele demografice în ce privește sănătatea și securitatea la locul de muncă. Doresc să vă întreb dacă Parlamentul a votat ca anul 2012 să fie anul îmbătrânirii active, aveți dumneavoastră în vedere un program special uh, pentru anul 2012 în acest sens? Iată prima întrebare. Cea de-a doua. Și îmi cer scuze dacă uh, intervalul în care am lipsit din sală v-ați referit la acest lucru. Cum uh, integrați uh, problematica stresului și uh, provocările pe care le, le aduce? Uh, deoarece am avut o întrevedere cu autorii studiului care au lucrat pentru noi și care spuneau că există prea puține date în ce privește stresul la locul de muncă. Datele colectate sunt puține și oricum ele se cer analizate. Mie mi se pare că e o preocupare uh, de o importanță crescândă pentru că um, are un mare impact asupra securității salariaților uh, la posturile lor. Aveți cumva în vedere, um, știu eu, uh, eforturi specifice în acest sens? Aveți cuvântul pentru a răspunde la toate întrebările care v-au fost adresate așa cum veți considera de cuvință. Thank you very much. I, I'm sure you are assisting me if I'm missing some... Mulțumesc. Uh, sunt sigură că îmi veți aminti dacă am uitat vreo întrebare, dar aș dori să răspund la întrebări în ordine în care au fost puse. Prima întrebare se referea la modele de timp de lucru în general și la legislație în acest domeniu. Există o discuție controversată cu privire la directivele în vigoare. Am să vă spun și ce am făcut în ultimii, ultimii ani în acest domeniu al programului de lucru și al muncii precare, al schimbărilor demografice și așa mai departe. Bineînțeles, durata Uh, vieții profesionale este un factor care influențează um, sănătatea și siguranța. Însă acest aspect al timpului de lucru trebuie văzut într-un context mai larg. Pentru toate întrebările care mi s-au adresat astăzi, um, aș putea să vă spun că visez la ceva, și anume baza pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în Europa este ca uh, este să avem o cultură de prevenție în companii, o cultură durabilă de prevenție. Astfel, ar trebui să existe o cultură mm, orientată către lucrători, o cultură preventivă. Este foarte important pentru că vorbim despre accidente, timp de lucru și așa mai departe, dar dacă putem crea această cultură, această abordare a prevenției, vom putea face față tuturor aspectelor și riscurilor pe care le regăsim. Deci, când mă întrebați ce am putea face în contextul timpului de lucru, eu am să vă răspund că trebuie să ne uităm la uh, modelele existente deja în statele membre, modelele de bună practică. Am lucrat în Austria, în Germania, în Spania și în unele uh, state nordice. Știu că există modele foarte bune de uh, orar, program de lucru uh, și distribuția uh, timpului de lucru de-a lungul vieții profesionale. Ne gândim și la uh, schimbările demografice uh, Trebuie să colectăm și să diseminăm aceste bune practici și trebuie de asemenea să sprijinim evaluarea intervențiilor la nivelul întreprinderilor. Bineînțeles, domeniul timpului de lucru ar trebui să joace un rol cheie și ar trebui să fie discutat și în timpul dialogului social. Iar aici agenția joacă un rol important uh, prin oferirea de informații pentru acest dialog. Următoarea întrebare. Dar dacă îmi scapă ceva, am să vă rog să-mi amintiți la final. Următoarea întrebare se referea la asbest. Trebuie să vă spun că atunci când am citit uh, cum uh, se ocupă Canada de acest aspect acum, am fost foarte dezamăgită că acest subiect se reîntoarce. După cum știm, uh, că și în Europa există în continuare lucrători expuși la asbest. Ce putem face, în primul rând, este să diseminăm informația cu privire la asbest. Știm că asbestul poate fi înlocuit în toate domeniile, nu e nicio problemă. Multe țări o fac deja, știm că asbestul nu poate fi înlocuit de un singur material, dar este posibil să fie înlocuit. Cel mai important este să răspândim informația, așadar, și asta și în cooperare cu sindicate, cu organizații patronale, pentru că și acestea sprijină uh, ideea. În primul rând, așadar, să diseminăm informația, să oferim uh, date uh, demne de încredere și, de asemenea, să uh, subliniem, să accentuăm uh, prezentarea unor bune exemple de înlocuire a asbestului. Colegul, colega din Germania m-a întrebat despre munca mea în uh, inițiativa pentru o nouă calitate a muncii. Baza pentru munca mea uh, și acesta a fost cheia succesului, a fost că era vorba de un sistem tripartit. Cooperam împreună cu sindicatele, organizațiile patronale, companiile de asigurări de accident și Cred că asta am și obținut după câțiva ani, și anume să facem ca și companiile să participe. Astfel, împreună cu companiile, am reușit să găsim soluții uh, facile pentru utilizatori. Asta înseamnă că întrebam, respectiv colegii mei, întrebau companiile de ce au nevoie. Iar cooperarea și sprijinul din partea sindicatelor și al organizațiilor patronale a fost unul din secretele succesului. De asemenea, am încercat să avem o abordare holistică. Încercăm să transmitem acest mesaj că avem nevoie de o cultură de prevenție în companii. Și asta este foarte important. Experiența mea cu IMM-uri este că, bineînțeles că doresc să aibă o cultură bună în, în întreprindere, însă au nevoie de sprijin și de resurse și au nevoie și de timp. Sunt uh, așadar doi factori care au dus la succesul acestei inițiative. O altă întrebare se referea la schimbările demografice um, și la creșterea vârstei de pensionare și la modul în care am putea să sprijinim și să facem în așa fel încât vârstnicii să rămână sănătoși. Cred că asta făcea part, a făcut parte din uh, munca mea în trecut. Trebuie să înțelegem că schimbările demografice nu înseamnă că avem de-a face cu lucrători mai vârstnici. Deja pentru tineri uh, situația trebuie să fie îmbunătățită. Tinerii, și tinerii trebuie să înțeleagă ce înseamnă uh, sănătatea și securitatea la locul de muncă. De aceea, uh, integrarea acestui domeniu, mai ales în domeniul formării, este esențială. Bineînțeles că, în general, trebuie să îmbunătățim sănătatea și securitatea la locul de muncă de-a lungul întregii vieți profesionale. Este important să reducem și să evităm riscurile și să promovăm sănătatea. În inițiativa noastră folosim diferite instrumente uh, de gestiune de sănătate și securitate la locul de muncă. îmbinăm și măsuri la locul de muncă, așadar, lucru care este important pentru că știm că există diferențe um, individuale foarte mari la persoanele vârstnice. Agenția a început să se ocupe și de subiectul lucrătorilor vârstnici. Trebuie să prezentăm exemple pentru modul în care se pot influența condițiile de muncă pentru vârstnici. Stresul este un risc la care sunt supuși vârstnicii și la care ei răspund altfel decât tinerii. Vedem că și capacitățile fizice scad. Deci trebuie să învățăm să adaptăm condițiile de lucru la acest uh, grup de vârstă. O altă întrebare se referea la uh, participarea agenției la programul 2012 uh, Îmbătrânire activă. Noi participăm prin uh, furnizarea de informații și diseminarea de informații cu privire la uh, acest uh, subiect, însă aș putea să mă gândesc că am putea oferi exemple de bune practici, strategii sau exemple de politici și strategii din statele membre care sprijină vârstnicii la locul de muncă Și aceasta ar putea fi o idee. Trebuie să vă spun că încă nu am intrat atât de mult în contact cu activitățile pe rol, dar știu că există unele deja. În ceea ce privește stresul, o problemă veche amintit că mă gândesc și la rezultatele dialogului social și la implementarea măsurilor împotriva stresului. Mai ales în Germania există unele probleme. Există nevoia de a îmbunătăți înțelegerea factorilor care influențează acest fenomen și trebuie să găsim instrumente de a evalua situația legată de stres la locul de muncă. Aici, agenția, aș spune că mai are mult de lucru pentru viitor. Există multe instrumente la nivelul statelor membre, dar nu am evaluat aceste instrumente astfel încât să știm ce să putem uh, propune statelor membre. Poate există o întrebare la care nu am răspuns, am să vă rog să-mi amintiți de ea. Da, despre uh, analiza riscului online pentru IMM-uri. Da, acest uh, instrument de analiza riscului online pentru IMM-uri a fost uh, elaborat în uh, țările de jos. Este un uh, program de cal pe calculator care uh, țintește diferite riscuri, dar și diferite sectoare. Se face în așa fel încât IMM-urile pot avea acces facil. Este practic un, o listă pe care Uh, se pot bifa diferite elemente. Deci se parcurge această listă într-un timp relativ scurt, este ușor de înțeles uh, și este un instrument pe care îl dezvoltăm în continuare în agenție. Au existat deja unele uh, teste în cadrul unor companii. Reacțiile sunt pozitive. Cred că acest instrument poate fi adaptat și din punct de vedere lingvistic, dar și din punct de vedere al legislației din statele membre, așadar poate fi utilizat în toate statele membre și va fi ușor de accesat și de utilizat pentru IMM-uri. Bineînțeles că va mai trebui testat puțin, dar mi se pare că ar putea fi un prim instrument pe care să-l putem dezvolta ca un standard la nivel european, să-l uh, adaptăm la nevoile statelor membre, iar apoi acestea să le utilizeze pentru companiile lor. You thought you were over, but uh, we have a, a colleague that Uh... uh credeam că am încheiat, dar uh, mai avem un coleg care a venit mai târziu și ar vrea să participe la dezbatere, așa că o să-i dau cuvântul doamnei Hatlich. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη και... Doamna Rapti, mulțumesc președinte că mi-a dat cuvântul. Îmi pare rău că nu am fost la eh, prezentă de la începutul eh, reuniunii. A trebuit să fiu în altă parte, dar mă bucur să văd că eh, avem o femeie candidată la un post atât de important și trebuie să spun totodată că cu ocazia Congresului Internațional al Sindicatelor de la Atena, am uh, trecut pe la um, sed, locul la care această agenție, uh, pe la standul acestei agenții, îmi cer scuze, și după ceea ce am văzut acolo, pot să spun că toate se leagă și astfel putem să uh, avem în vedere un uh, viitor mai bun pentru această agenție. Uh, o să pun o întrebare scurtă. Comisia, pentru a urma evoluția lucrurilor în domeniul sănătății și securității la locul de muncă, face apel la mai multe uh, instituții, la mai multe comitete. De exemplu, avem Comitetul Consultativ pentru Sănătate și Securitate la locul de muncă sau Comitetul Inspectorilor. Dar întrebarea mea este următoarea. Considerați că munca acestui comitet este eficientă și cum am putea să uh, ameliorăm activitatea lor. Care ar fi totodată sfaturile pe care le-ați da acestor comitete pentru a avea rezultate optime, adică să nu fie vorba doar de un studiu de efectuat, care să rămână doar pe hârtie, ci ca acest studiu să fie transpus în realitate, să existe o legătură cu munca lucrătorilor la locul de muncă. Vă mulțumesc! I hope I understood you right. You were... Sper că v-am înțeles bine. Mă întrebați cum văd eu cooperarea cu această comisie? Ne, αυτό που ρώτησα είναι πώς βλέπετε... Nu, întrebarea mea este următoarea. După părerea dumneavoastră, care poate fi cooperarea cu Comisia și comitetele consultative de studiu la care face apel Comisia Executivă pentru ca să poată urma evoluțiile în domeniul securității și sănătății la locul de muncă. Uh, I hope I understood uh, it now. Sper că acum am înțeles. Vă referiți la comisie și la comitete și aș spune că sunt necesare schimburi foarte regulate de informații. Cred că toate comisiile și comitetele trebuie să știe care sunt nevoile lor uh, de ce au nevoie pentru a progresa în activitatea lor, este un element foarte important pentru că sunt obișnuită cu lucrul în rețea și știu că uh, una din problemele majore este comunicarea. Deci trebuie să existe o comunicare constantă și un schimb clar de informații. Trebuie să știm care sunt nevoile lor și după aceea putem lucra pornind de acolo. Acesta este un element care mi se pare important. Deocamdată înțeleg că la asta ați vrut să mă refer. Um, can you, can you uh, conclude? Puteți să încheiați acum, întreabă președinta course. Uh, first of all, I would like to thank that I have the Sigur, mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a fi aici pentru că pot să aflu cum lucrează comisia dumneavoastră și înțeleg că este important să existe un schimb constant de informații. Am înțeles că uh, trebuie să mă ridic uh, la înălțimea colegului meu, să fac tot ce stă în putință. Îl cunosc pe domnul Tacala de mult timp și aș spune că avem o abordare similară în ceea ce privește sănătatea și securitatea la locul de muncă. Dar știu totodată că acest uh, domeniu se schimbă, la fel ca și contextul în care el funcționează și de aceea avem nevoie de instrumente noi uh, pentru a aborda uh, aceste schimbări. Puteți fi siguri însă că voi face tot ce îmi stă în puteri și voi încerca să păstrez o comunicare bună și transparentă cu dumneavoastră și cu comitetele, pentru că valoarea adăugată a cooperării la nivel european este că primim informații din diverse perspective și trebuie să reacționăm ca atare. Și agenția lucrează la fel. Avem Consiliul uh, de Administrație și alte comitete cu care lucrăm și vom încerca să uh, colectăm toate aceste informații, după care să uh, intrăm în contact regulat cu noastră și să auzim și feedback-ul dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult și sper să ne revedem și în viitor. Președinta, mulțumesc. Cu siguranță că ne vom uh, revedea. Înțeleg că veți, uh, vă veți ocupa funcția începând din 15 uh, septembrie, deci cred că până atunci veți fi complet pregătită să vă asumați responsabilitățile importante pe care le veți avea pentru că uh, ne aflăm în acest moment de schimb de opinie. O să-i dau cuvântul, domn- uh, cuvântul domnului Tacala pentru a ne spune care este experiența sa în calitate de director al uh, agenției de la Bilbao. Știu că Uh, vreau să vorbiți mai târziu, dar pentru că eu nu o să mai fiu aici, o să uh, vă dau cuvântul acum ca să ne spuneți niște concluzii. Dacă doriți, dacă nu, foarte bine, o să faceți mai târziu și o să-mi spună colegii mei ce s-a uh, întâmplat. Stimată doamnă, vă mulțumesc frumos pentru participare și vă dorim cât mai multe succese în noua noastră funcție. Iată, deci am terminat și cu acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 20 și o să-i dau cuvântul domnului Frederic Darden pentru prezentarea amendamentelor la proiectul său de raport din inițiativă privind Platforma Europeană de Combatere a Sărăciei și a Excluziunii Sociale. a primit la acest raport 396 do, 396 de amendamente. Vă dau așadar cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, după cum spuneți, foarte multe amendamente din partea tuturor grupurilor. Deci, uh, inclusiv a grupului meu, al uh, socialiștilor și democraților, ceea ce dovedește interesul membrilor cu privire la acest subiect, lucru de care nu putem decât să ne bucurăm. După cum am spus în momentul prezentării proiectului de raport, nu am putut aborda uh, toate subiectele în proiectul de raport, mai ales ținând seama de faptul că această uh, combatere a sărăciei acoperă multe tematici, iar spațiul disponibil era unul limitat. Iată deci de ce cred eu că au venit uh, atât de multe amendamente, dintre care doar uh, eu am semnat vreo 70. Deci, după cum am spus, aceste 396 de amendamente, mare parte din ele par să fie convergente și să aducă și să îmbogățească raportul final. De aceea cred că vom avea posibilități semnificative de compromis pe mai multe teme, cum ar fi implicarea părților și a persoanelor aflate în dificultate, nevoia unui calendar pentru uh, realizarea recomandărilor privind uh, implicarea activă, platforma indicatorilor pe stat membru, sunt teme, e de asemenea o temă uh, recurentă în mai multe amendamente și o alta de actualitate a programului de asistență alimentară pentru persoanele cele mai defavorizate revine și în mai multe amendamente, la fel cu ca și încălcarea drepturilor fundamentale din motive de sărăcie, precum și uh, voința de a preciza o bază de nevoi fundamentale. Iată, deci, uh, acum cred că putem ajunge la un uh, punct comun între grupuri și uh, la compromisuri interesante. Trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că, și cred că o să fim cu toții de acord, că este necesar ca acest raport să rămână totuși lizibil și dacă sunt amendamente pe aceeași temă care apar în locuri diferite, va trebui să încercăm să ajungem la compromisuri pentru a structura oarecum ideile propuse. Dar lucrurile nu vor fi simple, pentru că vor fi câteva teme de discuție mai dificilă și nimeni nu va fi surprins de acest lucru. Mă gândesc mai ales la responsabilitatea juridică a Comisiei în aplicarea clauzei sociale orizontale, competența socială a Uniunii, mai ales atunci când vorbim despre venitul minim și știm că există puțină confuzie între salariu și venit minim, și trebuie să fim foarte atenți la noțiunile utilizate, uneori chiar și în traduceri, pentru că apar unele probleme. Oricum, cred că e o temă la care vom reveni. În ceea ce privește apoi deblocarea directivei orizontale antidiscriminare, consecințele pachetului de guvernanță economică, iată așadar câteva teme care vor fi mai uh, puternic dezbătute dar oricum cred că vom putea uh, progresa în reflexia noastră și în concluzie mai vreau să spun că această platformă trebuie să fie un instrument important pentru avansarea politicilor de combatere a sărăciei și va încerca să contribuie la găsirea de soluții inovatoare și ambițioase. De aceea mă bucur de atenția care i-a fost acordată de către uh, doamnele ministru poloneze care s-au exprimat ieri aici la reuniunea noastră. Iată, doamnă președintă, cuvintele mele de început cu privire la aceste amendamente. Perfect, spune președinta. Uh, avem mai puțin colegi în sală decât uh, numărul de amendamente, dar oricum deschid dezbaterea. Madame Lina et ensuite Madame euh, Deli. Doamna Lin, apoi doamna Deli. Doamna Lin. Uh, mulțumesc și mulțumesc uh, și pentru munca depusă uh, și pentru parcurgerea celor 396 de amendamente. Și eu am făcut asta și mi-a luat vreo trei ore și jumătate. Este destul de multă muncă, așadar am identificat o serie dintre domenii în care am putea avea probleme. Venitul minim ar putea fi unul dintre ele și mă bucur că ați făcut diferența între venitul minim și salariul minim. Pentru că de multe ori uh, există o confuzie. Venitul minim se referă și la securitatea socială din partea statului membru, nu neapărat din partea unui angajator care vine care ar oferi un salariu minim. Eu sunt o mar, eu, eu sprijin uh, veni, ideea venitului minim. Cred că orice stat minim care nu a prevăzut această posibilitate a unui venit minim ar trebui să o facă. Însă acest lucru se poate face prin un schimb de bune practici. Nu cred că avem nevoie de legislație pentru asta. Deci pentru 3, 5, 9, 3, 6, 6, 3, 6, 7, 3, 6, 8 uh, am unele probleme și la unele dintre celelalte amendamente. Cred de asemenea că vor fi probleme între diferitele grupuri și în interiorul grupurilor. 3, 3, 2, 1, 2, 6 se, cheam, uh, se face referire la directiva cadrul asupra uh, serviciilor de, de interes general. Este un punct la care grupul meu nu ar sprijini uh, acest lucru, deci nu ar sprijini o directivă pentru serviciile sociale de interes general. Apoi la 320, responsabilitatea corporativă, uh, a, uh, responsabilitatea socială a corporațiilor. Întotdeauna am fost uh, de părere că ar trebui să fie ceva pe bază voluntară și am respinge o legislație în acest sens. Însă, dincolo de aceste puncte, știu, asupra cărora știu că majoritatea membrilor comisiei au viziuni diferite, cred că putem găsi puncte comune. Dacă vom continua să avem atât de multe amendamente pentru fiecare raport, va fi dificil. Uh, cred că avem, se da, acest lucru se datorează și faptului că um, s-a schimbat procedura pentru depunerea amendamentelor. Nici nu mai trebuie să fii de față și să semnezi ceea ce înseamnă că există persoane care depun amendamente fără să fie de față la dezbaterea acestor amendamente și fără să trebuiască să le semneze. Um, este păcat că nu am putut discuta așadar multe aspecte înainte de depunerea amendamentelor. Va fi așadar dificil să avem și amendamente de compromis. Vom avea și vacanța de vară între timp, dar sper că veți menține legătura cu noi prin e-mail Uh, eu sunt raportor din umbră pentru grupul ALDE, deci sper că veți menține legătura cu noi prin e-mail pentru că trebuie să avem gata acest dosar la începutul lui septembrie. Iar amendamentele de compromis uh, vor fi ceva la care va trebui să lucrăm împreună. Deci am să vă rog uh, să ne transmiteți prin e-mail propunerile dumneavoastră, iar apoi putem lucra împreună astfel încât să ne asigurăm că vom avea un bun raport la final. Atât am vrut să spun în numele grupului ALDE. Mulțumesc, spune președinta, doamna Deli și domnul Bulo. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim, domnului raportor, pentru eforturile depuse Cred că suntem de acord asupra constatărilor, urgențelor și chiar și asupra amendamentelor. Suntem pe aceeași lungime de undă. Doresc însă să revin asupra uh, urgențelor. În acest raport garantăm viitorul programului de ajutor alimentar, pentru că reducerile bugetare ale Comisiei sunt drepturi inadmisibile, iar astăzi uh, Trebuie în mod real să garantăm că aceste bănci alimentare vor fi subvenționate, pentru că altfel nu știm cum vom hrăni mii și mii de oameni în rândul celor mai săraci. Problema ajutoarelor alimentare și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în general, vă rog să vă reamintiți, trece printr-o agendă socială reînnoită la nivel european, dar aș dori să nu punem accentul doar asupra ocupării, pentru că acum se vorbește mult despre lucrătorii săraci, dar cred că raportul dumneavoastră spune, reamintește conceptul de solidaritate față de toți uh, cetățenii săraci. Mm, cifra de 20 de milioane de persoane care vor trăi sub pragul sărăciei până în 2020 este una extrem de îngrijorătoare și părerea mea personală este că dacă am avea curajul, și în acest punct nu sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Lin, ar trebui să avem curajul să ne dotăm cu instrumentele care ne-ar putea ajuta să punem în lucru la nivel european un venit minim garantat pentru a asigura fiecărui cetățean un venit soclu, piedestal, de bază pornind de la care să poată să iasă din situația de sărăcie. Un venit care să-i permită să își asigure hrana, accesul la uh, apă, energie și o locuință decentă. Ar fi un pas imens pentru uh, o Europa socială. Vă mulțumesc. Uh, merci, monsieur Domnul Boulon, spune doamna președinte, apoi domnul Kloslovski. Foarte pe scurt, domnul președinte, e un punct tehnic pe care doresc să-l ridic. Cred că domnul Darden vom putea găsea, găsi acele compromisuri necesare, dată fiind calitatea muncii sale. Aș dori totuși să renuiesc întrebarea mea referitoare la amendele 101 și 102, amendamente pe care le-am depus. E vorba de considerente, sunt propuneri. Am uh, solicitat ca acestea să figureze mai degrabă spre sfârșit, la 19A și 19B, este vorba de două considerente, uh, reiterez solicitarea mea, iată, și în mod oral. Domnul Koslovski. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să îl felicit pe domnul Darden pentru munca depusă și să mulțumesc uh, um, doamnei Fonten, care este raportorul din umbră. Dânsa se scuză pentru absența de astăzi, dar dumneavoastră a jucat un rol cheie în pregătirea amendamentelor și această colaborare a fost mereu fructuoasă. Doresc să abordez rapid trei probleme de ordin general. Punctul nou al raportului. Aș propune un apel pentru asigurarea unor drepturi adecvate pentru uh, lucrători, un drept la securitate socială. Consider că aceleași dispozitive nu sunt întotdeauna favorabile pentru toate uh, țările, pentru toate statele membre. Atrag atenția la alineatul 18 din raport asupra directivei cadru vizând venitul minim. După părerea mea, problema sărăciei este una extrem de complexă și soluționarea ei solicită unele demersuri la fel de complexe, care să țină seama de cadrele juridice și specificitățile uh, fiecare țări. Vă atrag atenția asupra sărăciei copiilor, un fenomen deosebit de dramatic și care poate avea consecințe pe termen lung deosebit de negative. Haideți să nu uităm că adesea sărăcia copiilor se leagă de problemele de familie. E foarte important, deci, să creăm dispozitive juridice care să susțină toate familiile, de unde câteva amendamente pe care le-am propus, printre altele, amendamentul uh, la considerentul L și la alineatul 17. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Președinte, adrește să facă o observație. Mm, doamna Lin vorbea de responsabilitatea socială și de mediu a întreprinderilor. Este un subiect uh, care a mai fost evocat adesea în această comisie și știu că tendința nu e tocmai cea pe care eu mi-aș dori eu, însă constat că și în lumea afacerilor, nu toată lumea uh, are această abordare de tip Business Europe. Am avut o întâlnire cu uh, reprezentanții Federației Experților Contabili, care susțineau caracterul obligatoriu al unor astfel de dispoziții. Uh, nu cred, prin urmare, că trebuie mereu să ne aliniem uh, cu uh, concepțiile multinaționalelor și cu reprezentanții acestora în statele membre. Uh, este o contribuție la o dezbatere care, fără îndoială, va continua uh, în sânul comisiei noastre. Domnule raportor, aveți din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi doresc să mulțumesc uh, intervenienților care mi-au atras din nou atenția asupra celor câteva uh, puncte uh, la care și țin foarte mult și pot să le promit că voi fi extrem de atent în compromisuri și în analiza aprofundată a diverselor amendamente. Aș uh, dori de asemenea să le mulțumesc pentru preocuparea și pentru disponibilitatea domnilor lor în acest dosar. Este limpede că odată cu vacanța, calendarul nostru va deveni unul foarte limitat. Și, așa cum s-a spus, vom putea avea schimburi prin e-mail pentru a ne uh, înlesni munca în toamnă. Și vom aborda, desigur, unele din temele deja prezentate, unele cu siguranță vor dobândi un consens mai larg, altele vor fi mai dificile, dar cred că la sfârșitul lunii august vom putea lucra pe niște propuneri de compromis și deci să avem pe masă niște elemente cât se poate de concrete. Vă mulțumesc! Mulțumesc, președinte! Acestea fiind spuse, Vă dorim spor la munca de redactare a amendamentelor de compromis. care vor fi examinate pe 8 septembrie, adică le vom discuta și adopta pe 8 septembrie. Iată, într-adevăr, calendarul nostru este foarte strâns. Apoi raportul va fi votat în sesiunea uh, a doua din octombrie. Ajungem, prin urmare, la punctul 22 de pe ordinea de zi. Domnul îmi cer scuze, spune președinta, punctul 21 de pe ordinea de zi. Domnul Elmer locuiește pe domnul Cabrnoch, în ce privește punerea în aplicare a directivei 2005 per 36 per C privind recunoașterea calificărilor profesionale. Domnule Elmar, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și îmi cer uh, scuze în numele domnului Cabernoch, care trebuie să fie în țara sa astăzi și m-a rugat să-i prezint raportul. Avem de-a face, așadar, cu implementarea directivei privind calificările profesionale, care este, pentru care este competentă, competentă pe fond Comisia IMCO. Noi avem un aviz, așadar trebuie să vă spun că nu avem o problemă cu raportul așa cum este el în um, Comisia IMCO, însă domnul raportor a menționat unele puncte. În primul rând, libera circulație a persoanelor și a lucrătorilor este unul dintre beneficiile principale ale integrării europene. Sprijină toate inițiativele care doresc să stimuleze activitățile transfrontaliere care să ducă la o mai bună competitivitate în Uniunea Europeană și de asemenea recunoaște nevoia de modernizare a directivei 2005 per 36, directiva anterioară. De asemenea, este convins că numărul profesiilor reglementate ar trebui să fie scăzut și domeniul de aplicare ar trebui să fie extins, mai ales către sectoare inovative și industria digitală. Solicită Comisiei să utilizeze așa numitul IMI, Sistemul de Informații cu privire la piața unică, un sistem interoperabil al profesiilor reglementate, care să fie ușor accesibil profesioniștilor, dar și a, uh, autorităților locale, în același timp protejând datele. Solicită actualizarea listei de activități și auto, uh, recunoașterea automată în anumite domenii. Solicită comisiei să elaboreze un standard uh, comun pentru profesiile reglementate și invită statele membre să le utilizeze uh, subliniază că este nevoie să fie înregistrate persoanele Uh, din cadrul acestor profesii reglementate pentru a putea monitoriza dacă autorizația de funcționare a unei persoane, de uh, profesională a unei persoane a expirat sau nu. Noi, în Regatul Unit, avem un exemplu mm, foarte cunoscut al unui medic care făcea operații în Germania, um, care profesa în mod mm, greșit, în mod ilegal în Germania și totuși a putut să opereze și în, um, în Regatul Unit. Uh, apoi, uh, în ceea ce privește certificatele lingvistice, uh, ele trebuie să poată fi solicitate de către angajator înainte de angajare iar apoi uh, raportorul solicită simplificarea proceselor birocratice pentru um, reducerea tuturor costurilor, inclusiv a celor suportate de către profesioniști. Bănuiesc că raportul, așa cum este el, la IMCO, um, E, um, el, acest raport poate fi sub, uh, susținut, la fel ca și propunerile domnului Cabernoch doamna Jaslowiecka, apoi doamna Steinbrück. Dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamna președinte. Libera circulație a lucrătorilor și a persoanelor în sânul Uniunii Europene este unul dintre aturile integrării. Hmm, la ieșirea din criza economică și financiară trebuie să susținem în mod deosebit mobilitatea cetățenilor Uniunii Europene, tocmai pentru a putea cât mai rapid și eficace să răspundem nevoii pieței uh, forței de muncă din statele membre. Valoarea fundamentală a Uniunii Europene fiind libera circulație și asta de multă vreme, cetățenii uh, se confruntă cu obstacole în ce privește condițiile și diferitele uh, sisteme juridice din uh, statele membre. Nu mai mult de 2% din cetățenii UE beneficiază de privilegiul libere circulații. Iată de ce credem că trebuie să susținem mobilitatea transfrontalieră și doresc să mulțumesc domnului raportor uh, pentru avizul excelent cu care suntem uh, de acord, întrucât uh, acest aviz susține mobilitatea transfrontalieră. Bazându-ne pe um, punerea în aplicare a directivei actuale în ce privește calificările profesionale, considerăm că obiectivul principal al revizuirii acestei directive trebuie să țină seama de simplificarea procedurilor, de a spori caracterul automat al recunoașterii competențelor și calificărilor și ori de câte ori este posibil adoptarea unor dispoziții legislative adaptate lumii contemporane Adoptând acest aviz, uh, din punctul de vedere al PP, mm, pot să vă spun că trebuie uh, consolidată cooperarea administrativă între statele membre pentru a perfecta procedurile de recunoaștere a calificărilor profesionale și, cum uh, raportorul a subliniat, trebuie să susținem schimbul de informații direct printr-un sistem al pieței interne în statele unde acest lucru e dificil, statele în chestiune trebuie susținute. Considerăm că e necesar să verificăm și să actualizăm exigențele minimale de formare în meserii sectoriale, în profesii sectoriale, cum ar fi uh, profesiile din medicină, exigențele actuale uh, ne-au rămas din 60-70. Iată de ce uh, lista diplomelor și competențelor trebuie actualizată, tocmai pentru a asigura o recunoaștere cât mai vastă a calificărilor profesionale. Statele membre mai au uh, probleme și cu interpretarea articolului 11 a directivei în vigoare. E vorba de nivelul de competență sau de calificare. Trebuie să reflectăm asupra amendamentelor uh, Uh, referitoare la articolul 11, pentru că acesta să fie cât se poate de uh, inteligibil. Apoi ar trebui actualizată și lista profesiilor reglementate unde se aplică recunoașterea automată a calificărilor și competențelor. Trebuie să mai reflectăm și asupra conceptului de platformă comună, concept creat prin directiva în vigoare, tocmai pentru a înlesni recunoașterea calificărilor profesionale de la intrarea în vigoare a directivei, nicio altă platformă nu a fost creată. Iată de ce poate e bine să ne gândim la modificarea dispozițiilor în vigoare. Vă mulțumesc și sper sincer că vom avea o colaborare fructoasă cu domnul raportor și cu raportorii fictivi. Mulțumesc, până președinte, doamna Steinruck și pe doamna Trunen. Äh, mulțumesc. Este vorba aici despre un element esențial al integrării pe piața locurilor de muncă europeană. Multe state membre nu au transpus încă această directivă și mai există probleme în ceea ce privește recunoașterea. În ceea ce privește avizul, din punctul meu de vedere, este un bun început. Antevorbitoarea mea a menționat asta deja la multe puncte sunt de acord, însă, din punctul meu de vedere, aș mai avea unele lucruri de completat și știu că din grupul social-democrat vor veni, de asemenea, unele amendamente. Pentru mine este foarte importantă implicarea partenerilor sociali și al organizațiilor economice la implementarea și simplificarea proceselor este vorba de o recunoaștere mai rapidă și mai transparentă, mai ales în ceea ce privește uh, profesiile reglementate, care uh, sunt supuse procedurii uh, generale de recunoaștere, pentru că aici am înțeles că există cele mai multe probleme. Partenerii sociale ar trebui să elaboreze împreună cu Comisia unele reguli simplificate uh, un, ar fi ideal să existe un uh, punct de contact național uh, pentru furnizarea de informații cetățenilor și profesioniștilor. Uh, o revizuire a directivei trebuie să ia în considerare faptul că avem de a face cu multe inițiative și instrumente la nivel european care se întretaie. Avem procesul Bologna, avem cadrul european de calificări și recomandarea europeană uh, cu privire la învățarea formală și informală. De asemenea, cred că pentru viitor trebuie să ne gândim cum putem duce, cum uh, vom aborda problema formării uh, profesionale continue. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu abandonăm pe nimeni. Ce facem cu cei care nu obțin o recunoaștere sau numai o recunoaștere parțială? Aici cred că trebuie să vedem cum putem să găsim măsuri specifice care să permită o punte către uh, o piață a locurilor de muncă fără granițe. Vă mulțumesc! Bineînțeles, sunt convinsă că vom uh, coopera bine și că vom uh, găsi o soluție pentru un aviz comun. Vă mulțumesc! Thank you. Uh, Mrs. Turunen, please. Doamna Turunen, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, un, ca, un comentariu general. În calitate de membru al Comisiei IMCO, trebuie să vă spun că și noi lucrăm la acest uh, document. Avem un document de lucru din partea raportorului, un document bun din punctul meu de vedere. Însă, în același timp, mi se pare că acest subiect are o dimensiune foarte puternică ce ține de ocupare de aceea este firesc ca această comisie să fie implicată chiar mai mult decât până acum. Poate am putea chiar să avem dezbateri comune cu IMCO. Dar este ceva care merge în competențele ambele, ambelor comisii. Noi vom depune amendamente la, în primul rând, aliniatul 2, sprijinim ceea ce este prevăzut în acest aliniat, buna funcționare și eficienta funcționare a, acest, a pieței muncii, coeziune socială și așa mai departe, dar noi am dorit să adăugăm faptul că este nevoie de un echilibru între aceste obiective și nevoia de a păstra posibilitățile pentru statele membre de a impune reguli și reglementări profesionale justificate de interesul public. Poate fi vorba de protecția mediului, sănătate, standarde sociale și așa mai departe sunt uh, întotdeauna, este întotdeauna echilibrul pe care trebuie să-l găsim. În al doilea rând, un punct cu privire la uh, formarea profesională, dar și nevoia de recunoașterea unei formări efectuate într-un alt stat membru. Și în al treilea rând, ceea ce este prevăzut și în Cartea Verde a Comisiei, un, o carte profesională este uh, noua idee, ar trebui să sprijinim ideea de a avea un, un astfel de card, o astfel de cartelă, dar care să funcționeze, trebuie să fie valoroasă. Dar pentru asta avem nevoie de un uh, sistem de date foarte bun care să sprijine acest, această carte. Dacă nu, nu ar fi utilă. Acestea sunt cele trei aspecte pe care am dorit să le adăugăm la acest aviz. Și bineînțeles, acest document este un foarte bun punct de pornire. Și după cum spunea și domnul Helmer, nu cred că vom avea mari controverse cu privire la acest document. Mulțumesc. Dacă nu mai există alte, comport, alte comentarii, vom ne întoarcem la domnul Helmer, în numele raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor. Bineînțeles, le voi transmite domnului Cabernoch, care cu siguranță le va acorda atenția necesară. Nu mai am alte comentarii de făcut, deci vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Termenul pentru amendamente, 23 august la prânz, luarea, uh, discutarea amendamentelor pe 8 septembrie, adoptarea în comisia noastră pe 19 septembrie. Iată, multă muncă pentru mulți dintre noi pe parcurs, parcursul verii. Pentru că sunt, stăm foarte bine cu timpul, dar domnul Michaels este deja prezent. Vom asculta adresa dumnealui în calitate de secretar, de ministru adjunct al muncii în uh, Statele Unite ale Americii. Dumnealui ne va prezenta abordarea Statelor Unite cu privire la sănătatea și securitatea la locul de muncă în Statele Unite, iar acesta va fi util pentru revizuirea uh, mijlocul perioadei a strategiei europene Vă dau cuvântul, domnule Michaels, pentru aproximativ 10 minute. Doamnă președinte, membri ai Parlamentului European, stimați oaspeți, este o plăcere personală și o onoare profesională să mă aflu astăzi aici, la Bruxelles, un oraș internațional uh, marcat de o îndelungă istorie și uh, un centru uh, al gândirii și al soluționării problemelor de mult timp. Vă transmit salutările doamnei ministru Hilda Solis. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa dumneavoastră. Pe scurt, vă voi vorbi despre securitatea, la locul de muncă, securitatea și sănătatea la locul de muncă în, statelor, în Statele Unite. Eu sunt epidemiolog de profesie. Mi-am devo devotat car- um, cariera identificării și prevenirii pericolelor la, la locul de muncă astăzi, în calitate de administrator al agenției din Statele Unite care se ocupă de protecția și siguranța și sănătatea lucrătorilor, caut noi moduri de a coopera cu dumneavoastră. Anul acesta se, se celebrează 40 de ani ai uh, agenției mele. Acum 40 de ani, Congresul Statelor Unite a adoptat uh, actul cu, privin, cu privire la uh, sănătate și securitate la locul de muncă creând astfel dreptul la un loc de muncă sigur. America astăzi este mai sigură la locul de muncă decât în urmă cu 40 de ani. Înainte de această lege, 38 de lucrători mureau pe zi la locul de muncă. Astăzi, cu forță de muncă dublă, media este de 12. Însă mai avem mult de muncă. Mai mult de 4500 de oameni mor în fiecare zi la locul de muncă. Mii de oameni uh, mor în fiecare an din boli profesionale și 3 milioane de lucrători sunt răniți în fiecare an. Arsuri, uh, răni, uh, amputări, fracturi. Iar situația este probabil mult mai gravă pentru că multe accidente nu sunt uh, raportate. Dar astea sunt numai statisticile și nu Uh, nu reflectă costul social al acestor boli și uh, răni și accidente. Uniunea Europeană și Statele Unite se, pre, se uh, confruntă cu provocări similare în ceea ce privește munca. Este vorba de expunerea la uh, pericole, la substanțe chimice, te, noi tehnologii care aduc cu ele pericole noi, o forță de muncă uh, care, este, care îmbătrânește, uh, utilizarea unor lucrători temporari și um, împrumutat, să spunem așa, care nu cunosc standardele de securitate, iar apoi bariere, de, bariere lingvistice și de alfabetizare care cresc riscul de rănire la locul de muncă. Această provocare este prezentă în Statele Unite și în Uniunea Europeană. Cum putem să ajungem la acești lucrători pentru a învăța să se protejeze? O altă Uh, provocare este aceea ca IMM-urile și micile uh, afaceri să își protejeze lucrătorii. În Statele Unite, firmele cu mai puțin de 20 de angajați au cele mai multe accidente. Riscurile sunt mai ridicate, iar proprietarii acestor mici întreprinderi nu dispun de resursele necesare pentru a-și forma angajații. Avem atâtea provocări comune, deci este, atât de este cu atât mai logic să căutăm soluții comune. În 1995, ambele părți au semnat agend noua agendă transatlantică pentru a consolida cooperarea între Statele Unite și Uniunea Europeană pe o serie întreagă de aspecte. De atunci s-a creat un grup de lucru pentru, uh, pentru aspecte ce țin de forța de muncă, uh, care au um, dus la workshop-uri, conferințe și schimburi de idei pe o serie întreagă de uh, subiecte, inclusiv sănătatea și securitatea la locul de muncă obiectivul este acela, același de a uh, asista uh, deci, uh, puterile de decizie pentru, uh, în beneficiul tuturor. A avut loc la Luxemburg în 1998 o conferință comună cu privire la acest subiect și mă bucur că în curând, în anul viitor, o a șaptea astfel de conferință va avea loc. Ehm, așadar, salut uh, dialogul nostru ehm, în viitor. În, în, ultim, în urma ultimei uh, reuniuni de la Boston, agenția mea uh, a, devenit, a consolidat cooperarea cu Uniunea Europeană. De asemenea, ehm, ne interesează foarte mult subiectul cancerului la profesional. Nu avem studii Uh, foarte clare cu privire la asta, dar este clar că acest tip de cancer ucide milioane de oameni în fiecare an. Trebuie însă în acest domeniu să trecem dincolo de asbest și să elabor, elaborăm praguri de expunere pentru siliciu și alte substanțe carcinogene. Trebuie să identificăm substanțele care pot uh, substitui aceste uh, substanțe uh, cancerigene și să uh, dezvoltăm controle pentru cele pe care nu le putem înlocui. RICH va fi vital în acest sens. Aici, uh, în Bruxelles, am avut plăcerea să mă întâlnesc cu directorul Agenției Europene pentru Substanțe Chimice, Gert Danget, pentru a discuta modul în care RICH poate să fie benefic pentru ambele părți ale Atlanticului. În același timp, în Statele Unite se va adopta comunicarea cu privire la o, um, un sistem armonizat de abordare a pericolelor. Este vorba de o abordare uh, unificată care uh, se referă la etichetare și uh, date tehnice, care va fi foarte benefică este o provocare la care trebuie să răspundem cu o singură voce. Agenția mea este, uh, poziția agenției noastre este foarte clară. Trebuie ca producătorii de, și exportatorii de, de materiale periculoase să le eticheteze ca atare. În anii 20, în uh, secolul 20, Uh, gestionam pericolele la locul de muncă prin uh, standarde individuale. Aceste măsuri uh, tradiționale au avut un impact pozitiv, dar nu sunt suficiente. Este foarte clar că avem nevoie de o nouă paradigmă pentru a implica lucrătorii și angajatorii, mai ales pe cei din întreprinderi mici și mijlocii. De asemenea, trebuie să facem în așa fel încât să existe o schimbare a culturii, astfel încât uh, Um, atât angajații cât și angajatorii să colaboreze pe, în, um, cu obiectivul de sănătate și securitate. În Statele Unite include, um, am creat așa numite programe de prevenție, uh, programe de gestiune a sănătății și securității la locul de muncă. Și așa am reușit să arătăm întreprinderilor și lucrătorilor cum programele de prevenire pot să salveze vieți și să reducă costuri. Aceste programe au fost așadar esențiale pentru îmbunătățirea siguranței la locul de muncă. La ultima uh, conferință Statele Unite-Uniunea Europeană, grupul de lucru tripartit a ajuns la un consens cu privire la elementele necesare pentru pro programe de prevenție eficace avem o abordare, avem abordări care au foarte mult în, în comun. Uh, revizuim uh, constant strategia noastră, încercăm să implicăm pe partenerii sociali în proces. Așadar, nu este uh, surprinzător faptul că de fiecare dată când Uniunea Europeană și Statele Unite se întâlnesc, găsim și soluții. Beneficiem de pe urma uh, perspectivelor noastre diferite și uh, dorim să îmbunătățim condițiile pentru lucrătorii, economiile și societățile noastre. Economiile și provocările noastre sunt din ce în ce mai legate. 10% din uh, lucrătorii europeni lucrează în uh, companii americane și invers, 10% din lucrătorii americani lucrează în companii europene. Avem un comerț globalizat, dar nu avem o protecție a lucrătorilor globalizată. Iar acesta trebuie să fie obiectivul nostru. În același timp, trebuie să luăm în considerare și rolul nostru într-o perspectivă mai largă, la nivel global. Dacă suntem de acord că toți lucrătorii trebuie să ajungă acasă în siguranță la finalul turelor de lucru, atunci siguranța la locuri de muncă este, merge dincolo de uh, economie sau de un aspect ce ține de uh, piața muncii. Este un aspect ce ține de drepturile fundamentale ale omului nu putem să uh, ignorăm responsabilitatea pe care o avem noi în momentul în care uh, cumpărăm produse uh, în uh, condiții nesigure, produse în afara Uniunii Europene sau a Statelor Unite. Eu cred că avem obligația să luăm în considerare această responsabilitate. Așadar, mă adresez dumneavoastră în timpul săptămânii transatlantice un eveniment care uh, dorește să sublinieze relația transatlantică a națiunilor noastre. Suntem într-un moment de criză economică și există preocupări în uh, conform cărora reglementările ar uh, interfera și ar împiedica comerțul liber și ar uh, cauza pierderea de locuri de muncă sau ar pune afacerile noastre în dificul, afacerile, domeniul afacerilor în dificultate. Însă adevărul este că într-o piață globală competitivă nu putem să uh, ne permitem să risipim, uh, să facem risipă, iar uh, un lucrător bolnav, rănit sau care a decedat este o astfel de uh, risipă, mai ales dacă toate aceste lucruri puteau fi prevenite. Este cert faptul că uh, măsurile de securitate fac ca locurile de muncă să fie mai eficiente, mai productive, mai inovative, mai competitive și mai profitabile. Uh, dovezile empirice sunt foarte clare. Reglementările nu ucid locuri de muncă, ci din potrivă împiedică locurile de muncă să ucidă lucrători avem de-a face cu o perioadă plină de provocări, iar Statele Unite și, Uni uh, și Uniunea Europeană au nevoie unele de celelalte mai mult ca niciodată pentru a salva vieți și pentru a îmbunătăți sănătatea lucrătorilor în ambele de ambele părți ale Atlanticului și în întreaga lume. Este un timp în care trebuie să fim optimiști, să avem imaginație, curaj și să luăm acțiuni îndrăznețe. La final aș dori să-i mulțumesc da, doamnei președinte, deputaților europeni pentru implicarea lor în acest domeniu. De asemenea, aș dori să recunosc și să salut contribuția uh, domnului doctor Iuca Takala la uh, securitatea la locul de muncă. Dumnealui își va Uh, părăsi postul pentru a lucra în panelul internațional cu privire la viața profesională. Contribuția dumnealui a fost uh, esențială, a fost imensă în acest domeniu și urez mult succes în continuare la noul său loc de muncă. De asemenea, îi uh, urez mult succes noi directoare al acestei agenții, doamna Crista Sedlacek, și aștept cu nerăbdare cooperarea noastră productivă în viitor. De asemenea, uh, Aștept cu nerăbdare cooperarea transatlantică odată ce Uniunea Europeană și Statele Unite vor uh, lua un rol de pionier pentru a adresa problemele globale și a găsi soluții comune. Our first uh, question is uh, Mrs. Yaz Mulțumim. Doamna Iaslovieska are prima întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă felicit pentru o prezentare excelentă. Într-adevăr, ați meritat aplauzele. Felicitări! Ați vorbit foarte mult despre drepturi în uh, discursul noastră, drepturile muncitorilor. Ați vorbit și despre responsabilitate, dar adesea ați spus-o în contextul angajatorului. Considerați că lucrătorul este suficient de responsabil, că este conștient că trebuie să își uh, execute munca în mod responsabil pentru a nu se supune riscurilor și uh, pericolelor. În ceea ce privește uh, conștiința lucrătorilor, nivelul acesteia uh, scade tot mai mult. De cele mai multe ori uh, ne amintim că avem drepturi, nu și responsabilități. Și a doua întrebare. Acum 2 sau 3 ani, uh, Regatul Unit a publicat uh, informații despre uh, amnezie. Uh, și era vorba de tineri, chiar de 40 sau de persoane tinere de 40-50 de ani care suferă de amnezie. Vreau să vă întreb dacă în Statele Unite se efectuează studii și care sunt rezultatele acestor studii? În ce măsură are stresul un impact asupra uh, mobilității și amneziei mai ales? Președinte, domnul Sercas și apoi doamna Deli. Mulțumesc, doamnă președinte foarte rapid. Vreau să-i mulțumesc uh, reprezentantei Agenției pentru Sănătate și Securitate la locul de muncă pentru tot ceea ce ne-a transmis. Și mă bucur să aud că și de cealaltă parte a Atlanticului există un discurs veritabil uh, care evocă această cooperare cu Uniunea Europeană. Într-adevăr, ne simțim ca parteneri într-o lume corectă. Și atunci mă, uh, vreau să mă refer la acest apel, la dialogul transatlantic. Din câte înțeleg, avem uh, atât capacitate enormă, cât și responsabilitate enormă. Noi, Uniunea Europeană și Statele Unite, suntem cele, cei doi actori uh, majori și avem capacitate, avem cunoștințe. Mă gândesc aici la universități și alte uh, contexte în care putem coopera. Este bine să facem tot ce putem pentru ca lumea să devină mai bună pentru noi toți. Vă mulțumesc că a fost o adevărată briză de aer proaspăt care a venit din partea cealaltă a Atlanticului, pentru că uneori ne pierdem speranța și este bine când uh, auzim aceste idei care ne repun pe drumul cel bun. Și mă gândesc acum că nu e sfârșitul drumului, ci mai degrabă începutul și această cooperare se va intensifica pe parcurs. Sper ca la uh, conferința care se apropie o să putem discuta acest subiect și uh, prietenii noștri americani ne-au furnizat în această uh, după-amiază idei interesante. Dar măsurile tradiționale nu sunt suficiente. Lumea se globalizează și acum trebuie să ne concentrăm pe o politică de prevenție. Trebuie să uh, atacăm uh, bolile profesionale la un nivel uh, globalizat și să fim atenți la diversele produse. În uh, final, vreau să vă doresc mult succes. Sper că nu este ultima dată când ne vizitați și sper să veniți la un moment la o într-o zi cu vreme mai bună, deși destul de des se întâmplă să fie așa vreme la Bruxelles. Președinta, doamna Deli, vă rog. Vă mulțumesc pentru intervenție care ne reamintește, într-adevăr, că există un drept fundamental, și anume dreptul la sănătate. Acesta este primul lucru. Și că toți lucrătorii trebuie să beneficieze de o garantare a condițiilor lor de muncă, care le afectează sănătatea, securitatea, dar mai ales demnitatea. Să te simți bine la locul de muncă, se poate întâmpla, dar nu fără anumite suferințe, cum ar fi stresul, de exemplu. Și atunci, acest lucru ne invită să ne punem și problema organizării muncii și organizării întreprinderilor. Ce aș vrea eu să vă spun pentru că ați vorbit de criza financiară, de criza economică și toate acestea, adevărul este că bulversează piața muncii. A spus-o și dumneavoastră, există o creștere a formelor plecare de muncă care duc din ce în ce mai mult la o situație în care avem numeroase contracte mici și întreprinderile nu investesc în cultura prevenirii, care trebuie să fie o prioritate, pentru că pagubele sunt grave, mai ales când știm că în Europa costul accidentelor și bolilor profesionale se ridică la 5,9% din PIB-ul european. Deci este o întreagă nouă cultură pe care trebuie să o punem la punct, mai ales la nivelul întreprinderilor, pentru ca ele să respecte într-adevăr cultura prevenirii și bunăstării salariaților lor. Apoi o să, venem, o să revin la ceea ce ați spus, și anume că astăzi trebuie să tragem un semnal de alarmă cu privire la creșterea ratei de cancer asociată cu exercitarea unei activități profesionale. Și aici trebuie să tragem un semnal de alarmă cu privire la toate aceste substanțe chimice noi care mâine se vor regăsi pe piață și să punem uh, în practică un principiu al uh, prevenirii, al precauțiunii și să facem în așa fel încât aceste substanțe să fie supuse unei proceduri de autorizare. Îmi face plăcere să citesc tot ce ați publicat. Este un, sunteți unul din uh, partenerii noștri cheie și apreciez lucrările dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați venit și bun venit și în comisia noastră. Președinta, mulțumesc. Înainte să vă dau cuvântul ca să răspundeți, o să vă pun și eu câteva întrebări, mai ales în ceea ce privește relația cu directiva care urmează să vină în comisia noastră. Mă întrebam dacă ați reușit să uh, urmăriți puțin discuțiile și să ne spuneți puțin cam cum se tratează acest subiect în Statele Unite. Înțeleg că există coduri voluntare de conduită, dar ar fi interesant să aflăm în ce direcție s-a îndreptat uh, Statele Unite în ceea ce privește um, afecțiunile musculoscheletale și uh, de asemenea alte subiecte, precum directiva în uh, domeniul câmpurilor electromagnetice. Avem numeroase asemenea texte legislative pentru următoarele luni. Poate ne spuneți doar așa pe scurt cam ce se întâmplă în Statele Unite cu referire la acestea două. Uh, Apoi ar fi interesant dacă tot vorbim despre colaborare și inițiative globale pe termen lung, de, și acest lucru momentan nu reprezintă o posibilitate, am vrea să știm care este poziția de pe care porniți uh, cu privire la aceste chestiuni. Mulțumesc, acum aveți cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc. Uh, vă sunt recunoscător și pentru primirea foarte caldă. O să încerc să vă răspund la întrebări pe rând. Mai întâi, relația dintre drepturi și responsabilități ale angajatorilor și uh, angajaților este una uh, despre care, uh, cu care ne uh, preocupăm frecvent în Statele Unite. Legea este clară la noi. Oblig- uh, angajatorul trebuie să furnizeze un loc de muncă. Noi considerăm că uh, angajatorii au toate mijloacele de care au nevoie pentru a se asigura că lucrătorii iau măsurile uh, de precauție necesare și nu este treaba guvernului. Uh, noi ne gândim la angajatori pentru că nu are cine altcineva să le ceară să ofere locuri de muncă singure. Uh, Teama noastră este că dacă analizăm uh, acțiunea lucrătorilor și nu condițiile în sine, pierdem de multe ori adevărata cauză a bolilor și a accidentelor. Ca lucrător este ușor să faci o greșeală și nu putem uh, presupune că din cauza că lucrătorul a făcut o greșeală, Uh, leziunea sau vătămarea este vina sa. Pentru că atunci când faci uh, o activitate zilnic, este important să ai condițiile uh, necesare pentru a nu te răni nici atunci când faci o greșeală. De aceea este important să ne concentrăm pe aceste cerințe pentru angajatori, să le spunem că trebuie să se asigure că lucrătorii sunt responsabili și fac ce trebuie să facă și să-i disciplineze în caz contrar. Nu știu uh, despre, nimic despre vreun studiu legat de amnezie. Este o întrebare interesantă și o să uh, mă interesez despre acest lucru de îndată ce mă întorc acasă. În ceea ce privește educația și formarea, evident trebuie să fie un proces dinamic și continuu, să reamintim mereu oamenilor ce trebuie să facă pentru a lucra în siguranță și uh, care sunt pericolele substanțelor cu care lucrează. Uh, Dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Sercas pentru observațiile sale. Mă bucur foarte mult că mă primiți așa cu brațele deschise. În numele Secretariatului Muncii și Administrației Obama așteptăm cu nerăbdare să lucrăm în strânsă cooperare cu colegii noștri europeni. Credem că avem foarte multe de învățat de la voi. Doamna Deli, de asemenea, am primit foarte bine comentariile dumneavoastră. Ați vorbit despre demnitate și organizarea muncii siguranța și securitatea locul de muncă uh, aduce întotdeauna aceste probleme în discuție, pentru că nu, poți, nu le poți asigura doar de sus în jos. Pentru a înțelege ce se întâmplă acolo, trebuie ca și lucrătorii să fie implicați. Când uh, se produce un accident, de exemplu, în anchetă, încurajăm uh, anchetatorii și uh, angajatorii să desfășoare o anchetă, dar dacă acest lucru nu se poate întâmpla cu colaborarea um, lucrătorului, atunci pierzi ceva. Trebuie să existe această cooperare, ca această colaborare și atunci se pune problema elementară a asigurării că oamenii se respectă unul pe celălalt la locul de muncă și au un obiectiv uh, comun. Vorbeați și despre uh, tipurile de cancer profesional și uh, sunteți foarte norocoși că Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate la locul de muncă se concentrează pe acest aspect. Este unul foarte important, unul uh, la care programul RICI va aduce foarte multe informații noi care se vor putea folosi pentru a ne educa și pentru a educa lucrătorii cu privire, cu privire la Uh, dezvoltarea acestui subiect. Suntem foarte dornici să uh, transmitem informațiile colectate lucrătorilor pe care să le poate folosi. În ceea ce privește uh, expunerea lucrătorilor în cadrul RICI, și în cadrul uh, discuțiilor privind legislația echivalentă din Statele Unite ne gândim la expunerea consumatorilor, la expunerea mediului, dar expunerea lucrătorilor e una dintre cele mai grave la, uh, în, ace, în această situație. Uh, am o insignă aici, e un canar într-o colivie și este ca acel canar pe care minerii îl duceau în minele de gaz și dacă uh, era o acumulare de gaze prea mare, canarul murea și știau imediat că trebuie să iasă din uh, mină. Așa se întâmplă și cu lucrătorii. Ei sunt expuși acestor uh, substanțe chimice mult mai mult decât consumatorii, de exemplu. Uh, Vorbim foarte mult despre bifenolul A, care este uh, foarte interes, uh, a primit foarte, un interes foarte mare, dar singurul studiu pe oameni s-a făcut pe lucrători. În China și am văzut că au apărut tipuri de cancer din cauza utilizării acestei substanțe. Și nu trebuie să extrapolăm pornind de la uh, animalele de laborator, pentru că avem aceste dovezi uh, cu lucrătorii. Și, în sfârșit, doamnă președinte, ați adus în discuție o problemă foarte importantă. Tulburările musculoscheletale sunt uh, un uh, um, sector pe, uh, abordat doar din uh, perspectivă voluntară deocamdată. Încercăm să lucrăm cu lucrătorii pentru a avea date tot mai bune, dar procesul este unul destul de dificil și, de fapt, nu avem standarde corespunzătoare cu privire la Uh, protecția lucrătorilor uh, împotriva uh, tulburărilor musculoscheletale. Am înțeles că progresați în acest dosar și vă susțin, cred că este un sector foarte important. Despre câmpurile electromagnetice nu pot să vă vorbesc pentru că nu știu care sunt standardele noastre în acest sens, dar pot să vă furnizez ulterior aceste informații. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. În numele Comisiei pot să vă spun că a fost un schimb de opinii foarte util, deci încă o dată vă mulțumesc că ați venit astăzi în fața noastră. Um, uh, uh, dacă doriți să rămâneți și pentru următorul punct de pe ordinea noastră de zi, sigur că sunteți binevenit, dar înțelegem perfect dacă veți fi nevoiți să plecați. Și acum trecem la raportul Carimei Deli Mm, e vorba tot de un schimb de opinii cu Comisia Europeană de data aceasta, Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă și Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă. Înainte de a-i da cuvântul Carimei Deli, mm, doresc să mă adresez experților. Vă ofer fiecare uh, între 6 și 8 minute. Antonio Camarotto, team leader la DG Employment de la Comisia Europeană mai întâi. Carmadel va interveni ulterior. Domnule, aveți cuvântul. Thank you, Chair. And, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. There is a slide presentation up. It's uh, sufficiently clear to you. Sper că prezentarea mea este vizibilă pentru dumneavoastră. Întâi de toate vă mulțumesc pentru că ați invitat Comisia la această întâlnire astăzi. Îmi face plăcere să deschid această sesiune de schimb de opinii în marginea revizuirii la jumătatea perioadei a strategiei europene 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în muncă. Contribuția mea se referă la implementarea uh, strategiei europene actuale precum și uh, perspectivele dezvoltărilor viitoare în acest sector. În special, mă voi referi la anumite priorități pentru următoarea uh, perioadă, pentru următoarea strategie europeană. Desigur, Așa cum am auzit, suntem cu toții conștienți de impactul pe care accidentele de muncă și bolile profesionale le au uh, și care sunt costurile economice ale acestora în întreaga lume. Uh, preocupările sunt globale în acest sens. Dezvoltarea unui răspuns adecvat la această problematică trebuie să se bazeze pe bunele practici, pe expertiza colectivă și suntem convinși că toți actorii uh, din acest sector trebuie implicați, fie că vorba de parteneri sociali, uh, experți și, desigur, partenerii instituționali la nivel uh, local, regional și al Uniunii Europene. Suntem încântați să spunem că multe s-au făcut deja în UE în ultimii 20 de ani în ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea numărului de accidente și al bolilor profesionale. Astăzi, Sănătatea și securitatea la locul de muncă este una dintre uh, are cele mai dezvoltate ale uh, sectorului uh, muncii în Uniunea Europeană. Oricum, E limpede că nu putem ignora provocările cu care ne confruntăm în uh, aceste dificile vremuri de criză, în care cetățenii și uh, întreprinderile sunt uh, prinse. Premisele ieșirii din criză sunt aproape, însă mai există suficient de multe probleme. Într-un context atât de dificil, Uniunea Europeană, la începutul 2010, a elaborat o nouă strategie numită Europa 2020, anunțând reforme structurale pentru a obține o creștere mai rapidă. Scopul, așa cum știm cu toți, este um, structurarea economie noastră așa încât să uh, în următorii 10 ani să avem o forță de muncă mai educată, mai uh, puțin daune aduse mediului înconjurător și în acest context avem și noi rolul nostru de jucat în cadrele strategiei menționate. Trebuie să scădem uh, rata accidentelor și incidentelor la locul de muncă în acest fel putem reduce suferința umană. Și așa cum am auzit din partea intervenienților, este un punct major. Însă mai credem că ameliorând politicile de securitate și sănătate eh, la locul de muncă, putem obține o mai bună productivitate și uh, o viață mai bună pentru lucrători. Oricum, e limpede că pentru a atinge aceste țeluri trebuie să ne adaptăm politicile la schimbările uh, din lumea de astăzi și așa cum puteți vedea, am arătat o listă a celor mai uh, importante schimbări cu care ne confruntăm. Schimbările demografice, uh, Uh, știm că îmbătrânirea populației va avea efecte majore pe piața forței de muncă. Apoi, e vorba de modificarea um, schemelor, modelelor de muncă. Presiunea competitivității într-o lume globalizată este responsabilitate pentru noi structuri organizaționale și tot mai um, multe uh, locuri de muncă de tranziție, um, relații diferite la locul de muncă. Uh, de asemenea, consecințele inovațiilor tehnologice sunt responsabile pentru noi procese și produse, aducând cu sine și noi factori de risc. Pe acest fundal, noi credem că, și inclusiv în cadrele strategiei 2020, o mai bună calitate a locului de muncă și condiții mai bune de muncă au un rol extrem de important, crucial chiar, pentru mai multă competitivitate. Companiile europene depind de acest lucru pentru a supraviețui. Și, pe de altă parte, Acesta este și uh, un uh, factor uh, pentru competitivitate în al doilea rând. E vorba de un instrument fundamental pentru a obține o viață profesională durabilă. Lucrătorii se confruntă astăzi cu locuri de muncă care îi solicită tot mai intens, schimbă adesea locul de muncă, mult mai des decât în trecut și în acest punct de vedere cred că e limpede că politicile de sănătate și securitate în muncă sunt esențiale pentru o viață profesională durabilă. Toate acestea înseamnă că în spiritul uh, noi strategii 2020 Ameliorarea calității condițiilor de muncă este importantă pentru crearea locurilor de muncă. Sigur, un tablou complet al situației de astăzi trebuie să țină seama și de unii indicatori oarecum tradiționali. și care ne indică cât de um, dificilă este situația și care sunt pistele pentru a o ameliora. De exemplu, numărul de accidente uh, mortale este încă mult, mult prea mare în Uniunea Europeană. Acestea par să provină, aceste cifre provin din cele mai recente publicații ale Eurostat și, așa cum vedeți, în 2007, anul de referință pentru aceste statistici, peste 5500 de persoane au murit în Uniunea Europeană urmare a unor accidente de muncă. Aproape 3% dintre lucrători au avut un accident de, murcă, de muncă cu mai multe 3 zile de absență. 1,6% dintre ei au raportat probleme de sănătate uh, legate de muncă. Nu doresc să intru în prea multe asemenea detalii, doar încă un slide, dacă îmi permiteți. Toate acestea sunt motive pentru Comisia Europeană de a-și fi adoptat în 2007 strategia pentru sănătate și securitate la locul de muncă, cu participarea tuturor actorilor încercând să promoveze integrarea uh, altor arii ale politicilor europene și naționale. În acesta, Comisia a publicat o revizuire a, a uh, strategiei la jumătatea perioadei. Această revizuire a avut loc în 2010 și concluziile principale ale acestui, ale acestui exercițiu sunt cât se poate de limpezi. Considerăm că, în ciuda uh, schimbărilor importante, uh, țin seama și de impactul crizei, strategia rămâne adecvată uh, scopului său inițial. Primul său obiectiv era acela de a uh, reduce în mod durabil numărul de accidente și un alt uh, Uh, și un um, obiectiv um, ambițios era acela de a reduce cu 25% numărul de incidente la locul de muncă. Desigur, uh, evaluarea finală a, strategii, a strategiei va fi posibilă doar când datele uh, pentru anul de referință 2012 vor fi fost colectate și disponibile. În primii trei ani de implementare, în schimb, indicatorii confirmă o tendință spre scădere a incidentelor la locul de muncă. Considerăm că, dincolo de progresul făcut, mai uh, sunt uh, multe eforturi de făcut. Prioritățile noastre ar fi următoarele dorim să obținem o simplificare și o adaptare a cadrului legislativ, odată cu revizuirea um, directivei 2004 per 40 referitoare la uh, câmpurile electromagnetice. Și uh, aceasta a fost de toată de colegiu, uh, urmând să fie curând transmisă institu instituțiilor legislatoare. O altă inițiativă importantă menționată ceva mai devreme este noua directivă privind ergonomia. De asemenea, intenționăm să consolidăm și să dezvoltăm rezultatele primei faze de implementare a strategiilor naționale privind sănătatea și securitatea în muncă. O altă prioritate pentru noi este încercarea de a dezvolta un instrument comun de monitorizare al acestor strategii și, firește, în ultimul rând, va avea loc o evaluare finală a strategiei uh, actuale, pentru, care ne va ajuta în elaborarea strategiei pentru perioada de după 2012. O largă consultare se desfășoară în acest moment. Uh, procesul încearcă să identifice priorități pentru um, viitoarele strategii, care sigur vor trebui să fie pe aceeași linie cu strategia pentru 2012. Uh, următoarea perioadă de programare fiind 2013-2020. Am dorit de asemenea să ne asigurăm că această strategie va constitui o, o foaie de parcurs pentru toți actorii implicați. Uh, desigur, mă, acum sunt la dispoziția noastră pentru orice întrebări. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președinte. Apreciez faptul că ne-ați oferit din timpul dumneavoastră și că v-ați limitat în prezentarea așa cum v-am rugat. Uh, domnul Tacala, Um, uh, are acum cuvântul. Sper să puteți respecta timpul dumneavoastră și cred că nu mai aveți nevoie de prezentări. Thank you very much, Madam President. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, stimați uh, oaspeți. Ca urmare a discuției anterioare, trebuie să vă spun că mi-a plăcut foarte mult fraza lui uh, David Michael, care spunea că reglementările nu ucid uh, locuri de muncă, ci împiedică locurile de muncă să ucidă lucrători. Este exact uh, fraza cu care aș putea fi de acord în proporție de 100, 110%. În fiecare an, în Europa, mor 160 de mii de persoane, 168 de mii de persoane um, la fața de lucrători. Sunt uh, cifre care au scăzut, chiar dacă bolile profesionale sunt în creștere. O majoritate uh, dintre aceste uh, morți sunt um, evitabile, din cauza asbestului mor 31.000 de lucrători, având în vedere uh, de boli uh, precum uh, cancerul de plămân. Um, spun asta și în sprijinul măsurii europene de a um, și a dorinței europene de a interzice asbestul la nivel mondial. Șapte milioane de persoane sunt rănite în fiecare an în accidente. 20 de milioane de lucrători uh, raportează probleme de sănătate în 2007, uh, bazate pe uh, statistici uh, Eurostat. Mulți lucrători uh, au probleme în a-și exercita activitatea uh, și au, au perioade lungi de absență de la locuri de muncă. Există un cost uman, dar trebuie să vedem și uh, costul economic. Um, se estimează că ar putea fi chiar de 5,9% din PIB. Nu avem uh, uh, cifra exactă, dar um, vom încerca să obținem cât se poate de curând. În plus, iar aici este o problemă reală. Avem pierderea cauzată de lucrătorii care nu mai pot să își continue activitatea până la vârsta legală de pensionare. Practic, pierdem forță de muncă din cauza uh, pensionării uh, timpurii pe bază de uh, boală sau uh, invaliditate. Sumele, uh, pierderile sunt extraordinar de mari. Vestea bună este că accidentele scad în Europa, numărul acestora, însă alte elemente ale calității la locul de muncă, cum ar fi intensitatea acesteia și accesul la formare, nu s-au îmbunătățit, deci putem să ne așteptăm ca problemele de sănătate să crească în acest, din acest motiv. Care sunt schimbările cele mai importante în, per, în perspectivă? În primul rând, având în vedere creșterea zero a populației, vom vedea o creștere a ratei de participare. Rata de ocupare în rândul femeilor a crescut de la 50 la 60% în ultimii 10 ani și se prevede că va crește la 65% până în 2025. Femeile angajate în anumite tipuri de locuri de muncă înseamnă că suferă mai mult de pe urma unor tulburări musculoscheletale și a unor um, boli ce țin de comunicare, uh, boli, boli uh, transmisibile. De asemenea, sunt uh, expuse la riscuri psihosociale, um, dar sunt expuse și la substanțe chimice Uh, periculoase. Lucrătorii migranți din afara Europei joacă un rol important, uh, mai ales uh, având în vedere faptul că sunt tineri. Vârsta lor medie este de 80, 28 de ani. De multe ori ei sunt uh, uh angajați în uh, sectoare cu risc ridicat, uh, construcție, agricultură și cu atât mai puțin au șanse să primească uh, formare în ceea ce privește securitatea și sănătatea la locului de muncă. În plus există bariera lingvistică. Uh, generația baby boom ajunge la pensie, iar grupul de 60 la 69 de ani va continua să fie din ce în ce mai numeros. Așadar, forța de muncă este îmbătrânește și uh, forța de muncă după 2014 va, înce- va începe să scadă. A fi angajat pentru mai mult timp face bine economiei, însă Uh, trebuie să fim atenți și la bolile latente uh, pe termen lung. Trebuie să fim atenți la uh, bolile musculoscheletale, cum ar fi durerile de spate și alte tulburări, dar și expunerea la substanțe periculoase pe parcursul vieții profesionale. Durabilitatea um, muncii, vieții profesionale este foarte importantă. Din ce în ce mai puțini lucrători manuali uh, cred că vor fi în stare să-și exercite profesia la 60 de ani uh, în comparație cu persoanele cu înaltă calificare. În plus, vom vedea din ce în ce mai mulți oameni, mai ales femei, care vor lucra cu, cu normă parțială, uh, ca independenți, în micro-întreprinderi sau vor avea mai multe locuri de muncă în același timp. Trebuie să vedem cum uh, vom putea să ne asigurăm că sănătatea acestora este monitorizată, că vom putea avea date cu privire la situația lor de sănătate, cum aceste persoane vor putea fi formate. Serviciul servicii, uh, sectorul serviciilor se extinde, uh, deja uh, fiind vorba de trei sferturi din toate locurile de muncă din Europa. Trebuie să fim atenți la riscul de accident, și la riscurile tradiționale din sectoarele tradiționale, trebuie să luăm în considerare și provocările din sectorul serviciilor. Dacă ne uităm la um, cea mai uh, frecventă cauză de absență de la locul de muncă, uh, este, uh, sunt problemele de spate. Dar uh, cele mai multe zile pierdute la locul de muncă uh, parvin și în urma unor riscuri psihosociale, stres, depresie, burnout, uh, mai ales tinerele femei între 30-35 de ani intră în această categorie. Unele dintre ele nu vor putea niciodată să se întoarcă la locul de muncă, iar asta este cu atât mai, preocup- mai preocupant având în vedere îmbătrânirea forței de muncă. În plus, um, există inovații tehnologice, vor, se vor crea noi tipuri de expunere. Oamenii nu vor mai lucra în mod tradițional, în biroul tradițional, în fabrica tradițională. Vor lucra poate acasă, pe drum sau la sediul clientului. Soluția este să îmbunătățim viața profesională astfel încât ea să devină posibilă până la uh, Uh, vârsta de pensionare. În uh, ziua de astăzi, oamenii uh, se pensionează 7 până la 10 ani mai repede din cauza riscurilor menționate. Bunele practice, cum sunt cele menționate de Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Mondială a Muncii, trebuie să fie diseminate Uh, și uh, resurse uh, trebuie mobilizate pentru a investi într-o viață profesională durabilă. Avem nevoie de asistență tehnologică, de sisteme de monitorizare și așa mai departe. O parte importantă din toate acestea este să înțelegem cum sănătatea și securitatea la locul de muncă sunt gestionate în fiecare zi la locul, la locul de muncă. Agenția noastră a fost foarte activă în acest sens, a făcut, s-a făcut un studiu în rândul unor companii europene, dar în același timp am uh, încercat să diseminăm unul dintre cele mai promițătoare instrumente uh, de uh, sănătate și securitate în muncă. Uh, am efectuat 36.000 de interviuri, iar studiul nostru a arătat uh, există o preocupare în rândul managerilor din Europa cu privire la stresul uh, profesional, um, um, ratele fiind comparabile cu cele um, privind accidentele și uh, tulburările și bolile musculoscheletale. Însă, acest tip de stres este, uh, poate fi prevenit. Eu aș sugera să utilizăm rezultatele acestui studiu ca bază pentru strategia viitoare a Uniunii Europene în acest domeniu. Um, instrumentul nostru de um, evaluare a riscului online um, este utilizat în mai multe state membre cu ajutorul partenerilor noștri de la nivel național Uh, pentru a ajuta mai ales IMM-urile să își uh, facă propria evaluare a riscului. Este un instrument uh, practic, ușor de utilizat, care poate salva vieți și uh, evita birocrația. De asemenea, revizuirea la uh, mijlocul perioadei a strategiei uh, actuale ne Uh, permite să, fac, să luăm o pauză și să facem o reflexie, asupra, reflexie asupra omului în care putem să uh, continuăm. Nu putem decât să vă sugerăm să utilizați datele pe care vi le uh, furnizăm și care ne arată care vor fi problemele pe care le vom avea în următorii 10, 20, 30 de ani. Sunt date esențiale pe care vă sugerez să le utilizați atunci când uh, elaborați strategii pentru viitoarele uh, generații. Informațiile noastre cu privire la bune practici sunt uh, bune, ușoare de utilizat și au dovedit că pot să facă locurile de muncă din Europa mai productive. Un loc de muncă sănătos face bine și dumneavoastră și, uh, și uh, afacerii. Uh, ca o notă personală, eu voi ieși la pensie în septembrie, este ultima, mea, uh, ultima dată când voi fi prezent în fața comisiei dumneavoastră. Aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat în ultimii ani. Mi-a făcut mare plăcere să îl văd pe David Michaels astăzi aici. Sunt convins că vom coopera în continuare. Sunt uh, sigur că colaborarea noastră internațională este în continuare în viață și mă bucur că și Crista Sedlacek este alături de noi, pentru că um, voi preda această agenție uh, unor mâini în care ea va fi în siguranță și sănătoasă. Vă urez mult succes în continuare, vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, și uh, mulțumesc și tuturor deputaților europeni care ne-au sprijinit în munca noastră. Thank you very much for that and I... Vă mulțumesc. Uh, aplauzele pe care le-ați primit datore, sunt pentru munca pe care ați depus-o în, uh, în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru asta. Am să-i dau cuvântul domnului Miller, manager pentru cercetare la Eurofound. Uh, mesdames, messieurs, députés. Doamnelor și domnilor deputați, mai întâi vă mulțumesc că ați invitat Fundația Europeană pentru ameliorarea condițiilor, îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă la această dezbatere privind strategia comunitară și raportul pe care îl veți elabora. Oricum, o să vă prezint puțin aportul adus de Eurofound, un organism uh, tripartit, în programul stabilit de partenerii sociali și autoritățile publice naționale și europene. Contribuția Eurofound, așadar, la această strategie europeană. Primul punct, uh, ancheta noastră asupra condițiilor de muncă. Această anchetă pe care uh, organismul nostru îl face de ceva timp deja, se referă la uh, toate statele membre ale Uniunii Europene și chiar la alte state cu o serie de întrebări referitoare la atmosfera, mediul, condițiile de muncă în general. Ancheta noastră ne permite să observăm schimbările în timp ne, să vedem dacă se înregistrează progrese sau regrese. Totodată ne permite să identificăm factori de risc și permite diversilor actori să intervină. Fie că e vorba de parteneri sociali, fie că e vorba de mediul politic. Permiteți-mi să identific trei sau patru puncte ale studiului nostru. 1. Intensitatea muncii. Prin intensitatea muncii ne referim la ritmul de lucru la care este supusă forța de muncă. Și ritmul de lucru în ultimii 20 de ani a crescut. însă el pare să se stabilizeze undeva la un nivel ridicat. Ritmul de muncă este un indicator care ne ajută să identificăm riscurile. Cerințele fizice la locul uh, de muncă. Prin acest lucru ne referim la căratul de sarcini grele, lucrul în poziții dificile, folosirea mâinilor sau a brațelor în mod uh, repetitiv. Deci, uh, cerințele fizice la locul de muncă sunt identice cu acum 20 de ani. Și asta chiar dacă economia, economia și spațiul muncii de astăzi s-a schimbat, adică uh, mai puțin în agricultură și industrie și mai mult în servicii. unde femeile sunt majoritare. Al treilea element, autonomia la locul de muncă. Asta înseamnă să știm să influențăm metoda de lucru, ordinea sau viteza cu care lucrăm. Această autonomie la locul de muncă este, de fapt, un mijloc de a putea uh, dezvolta bunăstarea la locul de muncă, de a oferi lucrătorilor mijloacele necesare pentru a se a-și conduce activitatea și, în general, și autonomia la locul de muncă a rămas stabilă, deci nu a înregistrat creșteri. Cu toate acestea, când spun în general, înseamnă că există și grupuri de risc, adică lucrătorii manuali au mai puțină autonomie. Dacă autonomia la locul de muncă este elementul prealabil al prevenției la locul de muncă, și dacă intensitatea și cerințele fizice la locul de muncă înregistrează creșteri, ne aflăm în situația în care cererea crește, iar controlul asupra muncii rămâne stabil, dar lucrătorii au mai puțină autonomie. Iată deci o sursă de stres o sursă de lipsă de control asupra gesturilor. Intensitatea muncii, uh, cerințele fizice la locul de muncă reprezintă sursele pentru uh, tulburările musculoscheletale. Permiteți-mi, doamnă președintă, să mai spun câteva cuvinte despre tipul de contract de muncă existent în prezent contractele cu durată nelimitată rămân norma, totuși constatăm în studiul nostru că contractele agențiilor interimare, contractele temporare, sunt în număr tot mai mare. Ne aflăm într-o situație uh, de triunghi, lucrătorul, societatea beneficiară și agenția intermediară. și acest lucru pune în dezavantaj lucrătorul intermediar în ceea ce privește formarea, în ceea ce privește avansurile, de exemplu. Iar lucrătorul cu durată temporară se află în situație de risc pentru că uh, se confruntă cu o nesiguranță a locului de muncă dar studiul nostru arată totodată și că există elemente bune care s-au uh, întâmplat în ultimii ani. Legislația privind interdicția fumatului la locul de muncă a făcut ca lucrătorii să fie mai puțin expuși la fumul uh, de tutun la locul de muncă. Pe termen lung, este un uh, lucru foarte pozitiv. Așadar, legislația poate să contribuie la ameliorarea situației. Strategia europeană uh, identifică mai multe grupuri de risc. Permiteți-mi să citez uh, mai întâi migrații. Scopul Uniunii Europene este să favorizeze mobilitatea în interiorul Uniunii Europene, să favorizeze migrația între țări. Și acest lucru este garantat de libertatea de ședere, libertatea de circulație, care există de la fundar, uh, înființarea Uniunii Europene prin Tratatul uh, Uniunii Europene. În principiu, lucrătorii migranți adică migrant uh, în sensul de nenațional, raportat la lucrătorul național, sunt supuși aceleiași legislații și acelorași acorduri. Totuși, în practică, există diferențe. Există o diferență între naționali și nenaționali, fără să putem însă generaliza. De exemplu, studiile privind condițiile de lucru național în Finlanda, să spunem, spun că non-naționalii sunt cei care au cel mai adesea contracte pe perioadă determinată. Dacă analizăm datele privind accidentele la locul de muncă și, în special, într-un sector de risc, cum sunt construcțiile, de pildă, vedem că lucrătorii nenaționali uh, au un risc mult mai mare de accidente mortale cu o rată superioară mediei naționale. Studiul Ribbenfor ne spune că, în medie, cetățenii naționali rămân mai mult la același loc de muncă decât lucrătorii nenaționali. Acest lucru trebuie să ne pună semne de întrebare cu privire la tratamentul acestora. Deschiderea. Am văzut fenomen, care este fenomenul naturalizării în ultimii ani. Vedem acum că există o nouă categorie de lucrători supuși riscului, o nouă uh, categorie care se formează, adică naționalii de origine străină, care sunt adesea victimele unei discriminări ascunse. dată fiind caracteristica diferită a populației de origine a țării. O perspectivă asupra următoarei strategii europene în acest domeniu. IMM-urile. Am văzut că lucrătorii din IMM-uri sunt mai puțin bine informați cu privire la riscuri, au mai puține posibilități, atât financiare cât și de altă natură, cât și cunoștințe despre posibilitățile oferite IMM-urilor, dar există și exemple pozitive și de interes. Exemple în care IMM-urile își aduc mijloacele la oaltă pentru a crea împreună evaluări de risc. În mod generic, am putea spune că cu cât mai mare este întreprinderea, cu atât lucrătorii sunt mai bine informați. Studiile noastre în domeniul dialogului social și al condițiilor de lucru ne arată că lucrătorii care au avut posibilitatea de a avea un dialog social în întreprindere au uh, spații de cazare mai bune decât cei care nu au avut această posibilitate un punct de interes cu siguranță pentru actori, iar dumneavoastră sunteți actori, se referă la diversele forme de contract la același loc de muncă. Avem din ce în ce mai des o situație în care, la un loc de muncă, avem patru sau cinci forme diferite de muncă cu consecințe diferite pentru persoanele vizate și, desigur, și pentru atmosfera la locul de muncă astfel creată. Am dezvoltat această idee în notele pe care vi le-am pus la dispoziție. Sănătatea mentală la locul de muncă, doamnă președinte, este ultimul punct la care vreau să mă refer. Cu siguranță este un aspect asupra căruia va trebui să lucrăm în anii următori. Un studiu al Universității Laval din Quebec, Canada, ne uh, prezintă un nou fenomen, și anume hipertensiunea ridicată, ascunsă. Persoanele la locul de muncă au o tensiune mai ridicată decât atunci când sunt acasă sau la medic. Deci, locul de muncă înseamnă ceva din această perspectivă. Sănătatea mentală la locul de muncă, stresul de asemenea. Și el poate fi la originea uh, nesiguranței la locul de muncă, dar poate fi vorba și de organizarea muncii și de lipsa de negocieri în domeniul reorganizării sigur, foarte multe lucruri la care să ne gândim. Doamnă președinte, uh, Eurofound, Fundația din Dublin, rămâne la dispoziția dumneavoastră pentru a contribui alături de actori, precum Agenția de la Bilbao și Comisia și dumneavoastră toți, astfel încât în strategia pentru reducerea uh, accidentelor și uh, bolilor la locul de muncă să putem progresa să ne putem aduce contribuția în, cercetar, în munca de cercetare. Vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumesc. And uh, now, uh, before I bring in other members of the committee, uh, Karima Deli, please. Dau cuvântul acum doamnei Karima Deli, raportoarea noastră. Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, mulțumesc pentru uh, ultima intervenție a Eurofound. Doream să vă spun că exercițiul uh, este foarte dificil de a rezuma toate aceste axe, uh, orientări în 9000 de caractere, altfel spus, 5 uh, pagini pe o problematică atât de complexă. Iată de ce doresc să vă împărtășesc două constatări simple. În ce privește strategia 2007-2012, trebuie să avem o privire critică. Trebuie să fim ambițioși. Prima critică pe care trebuie să o adresăm este că dacă constatăm astăzi o diminuare a ratei accidentelor, se datorează poate și scăderii nivelului ocupării în Europa. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Trebuie să încercăm să avem o altă abordare. problematica sănătății este orizontală și trebuie să acordăm atenție accidentelor. Într-adevăr, așa cum ați amintit și dumneavoastră în ultimele intervenții, dar trebuie să fim foarte atenți și la riscurile psihosociale. Toate acestea se leagă de stres, de violența fizică, de hărțuirea la locul de muncă, de stresul care uh, provine din insecuritatea la locul de muncă și de o proastă organizare a muncii. Iată probleme pe care trebuie să le abordăm. Mm, S-a vorbit despre um, riscurile chimice, biologice și bolile musculoscheletale. Însă, organizarea muncii este un punct la fel de important. Apoi, nu trebuie să uităm că prevenția în materie de accidente, dar și de boli profesionale, este un proces în care toată lumea are de câștigat. Și de ce spun acest lucru? Pentru că a investi în prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale ne permite să obținem bunăstarea salariaților, dar și productivitate, costuri scăzute pentru întreprinderi și cheltuieli mai mici pentru societatea în ansamblul ei, prin intermediul regimurilor de securitate socială. Iată de ce trebuie să facem un efort veritabil în ce privește, în primul rând, în colectarea datelor. Noua strategie, aceasta este o miză majoră. E vorba de riscuri complexe și multifactoriale, de situații diferite în funcție de statele membre, riscuri cunoscute uh, care nu primesc un răspuns uh, adecvat, ce se întâmplă cu azbestul și așa mai departe. Ce veți regăsi, prin urmare, în raportul meu? Ei bine, acest raport se vrea ambițios. Ambițios și prin contribuțiile pe care dumneavoastră le-ați dus, însă și prin lista de subiecte pe care poate până acum nu am abordat-o. O secțiune referitoare la externalizarea muncii. E vorba despre subcontractare. Este un concept care trebuie pus în evidență. Am vorbit despre agențiile de intermediere, um, de lucrurile de muncă necalificate și așa mai departe. Apoi ne vom referi la responsabilitatea angajatorilor în ce privește punerea în aplicare a unei politici de prevenție și aceasta în mod sistematic. Așa cum ați spus, domnule uh, președinte, uh, Tacala și vă doresc uh, o pensie cât mai liniștită. Ați vorbit de cifre extraordinare. 168 de mii de cetățeni europeni mor în fiecare an din cauza accidentelor la locul de muncă sau a maladiilor profesionale și e important să vorbim despre aceste lucruri. Mai multe zeci de morți au fost provocate de o simplă bacterie, de bacteria E. coli, așa cum știm și se vorbește excesiv de acest lucru, dar când e vorba de 168.000 de morți, iată că nu facem suficient de mult. Așa cum resești din comentariile dumneavoastră, prima cauza mortalității legată de uh, locul de muncă se referă la bolile cardiovasculare respiratorii și accidentele de muncă. Uh, cauzează doar o minoritate a deceselor. Iată situația statistică. Eu una voi face în așa fel încât să cer comisiei să obțină datele statistice pentru a evalua prevenția în ce privește accidentele de muncă, dar și în ce privește patologiile și procentele de lucrători expuși la agenți chimici, psihici, biologici sau alte situații periculoase în, la locul lor de muncă. Apoi voi reveni asupra nevoii de coerență astăzi între cadrul european și cadrele naționale în domeniu. O acțiune armonizată la nivel armonizat în Europa este necesară, dar ea trebuie să fie implementată în mod limpede prin adoptarea unor cadre naționale coerente cu achiul comunitar. Eu una aș invita Comisia să analizeze ce se întâmplă în statele membre, care este situația, cum putem evalua aceste lucruri, prin ce mijloace de control. Mă înțelegeți că în cinci pagini toate acestea va fi greu de înghesuit. Apoi, prevenția la locul de muncă trebuie să fie una de tip pluridisciplinar. Astăzi trebuie să includem medicina la locul de muncă, ergonomia, toxicologia, epidemiologia, igiena industrială, psihologia. E un domeniu de-a dreptul global. Apoi, și cred că vom reveni asupra acestui punct, punerea în aplicare a directivei REACH este de o importanță decisivă. Însă, astăzi e nevoie de încă și mai multe sinergii între politicile de sănătate la locul de muncă, atât la nivel comunitar cât și în statele membre. În fine, voi încheia uh, prin consolidarea culturii prevenției. Toate agențiile au reamintit acest lucru. Mai e nevoie și de o reprezentare a lucrătorilor așa încât să obținem un impact pozitiv asupra sănătății și securității la locul de muncă, în special în IMM-uri. Aici lucrurile sunt limpezi. E foarte important ca lucrătorii să fie reprezentați și ei și să fie implicați în gestionarea sănătății și securității la locul de muncă. Apoi voi aminti rolul primordial pe care îl are inspecția muncii și rolul crucial pe care astăzi medicina muncii trebuie să îl apere în ceea ce privește prevenția și controlul. Și voi încerca să reamintesc că majoritatea întreprinderilor trebuie să investească în mod necesar în formare. Este un capitol asupra căruia trebuie lucrat intens. Nu e de ajuns ca salariații să fie informați, trebuie ca toată întreprinderile să fie informată, inclusiv șefii de întreprinderi, inclusiv viitorii uh, KPI marilor întreprinderi. Voi pune accentul asupra grupelor de lucrători vulnerabili și riscurile specifice, migranții, tinerii, vârsta, cei de vârsta a treia, femeile fertile, persoanele cu dizabilități, uh, muncitorii, uh, categorii uh, care sunt în mod deosebit expuse riscului. Apoi aș solicita comisiei mai multe lucruri. În special lărgirea directivei uh, vizând substanțele cancerigene și mutagene, substanțele reprotoxice, este un element demn de menționat. Apoi aș cere Comisiei Europene să propune măsuri care să adapteze condițiile de muncă ale persoanelor atinse de cancer sau alte patologii legate de munca pe care o prestează. Aș cere și un studiu de impact al riscului prezentat de nanotehnologii la locul de muncă. Și, în fine, aș cere Comisiei o recomandare ce privește lista bolilor profesionale care să fie transformată ulterior în directivă. Astăzi, cererea de actualizare a listelor europene de boli profesionale. Iată o panoramă uh, foarte rapidă Sper din suflet că veți contribui, stimați colegi, la acest raport. În orice caz, raportul meu uh, va pleca din acest Parlament făcând mult zgomot pentru că ființa umană, lucrătorul, trebuie repusă în mijlocul politicilor publice europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Barc și pe doamna Rapti. Vorsitzende, ich möchte Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc doamnei Deli pentru prezentarea dumnei ei și pentru sugestiile ei că ar trebui să cooperăm și să contribuim la raportul dumnei. Mulțumesc și uh, celor care ne-au prezentat date, statistici, informații, contribuții foarte importante pe care trebuie să știm să le utilizăm. Fără toate aceste date n-am putea face politică. Aș dori să mă rezum la trei puncte. În primul rând, aceste contracte precare, nesigure. Cred că nu numai din cauza crizei, dar și din cauza acesteia, uh, Uh, stresul și presiunea asupra locurilor de muncă cresc, uh, se fac greșeli care duc la accidente și când vedem uh, cifre cum ar fi 168 de victime ale unor accidente, ne dăm seama că trebuie să elaborăm o viziune zero ca să scădem această cifră. Cred că nu este vorba numai de stres dar uh, în dreptul muncii trebuie să se controleze mult mai bine munca ilegală, pentru că aceasta duce la presiune și la noi accidente. În al doilea rând, aș dori să mă refer la schimbările demografice. Cred că speranța de viață a lucrătorii și a populației în general crește, iar acest lucru este foarte pozitiv în general, însă se creează o pe, o presiune asupra sistemelor de pensii, ceea ce înseamnă că lucrătorul trebuie să fie activ mai mult timp. Iar asta uh, nu este atât de ușor la o anumită vârstă. Și asta duce la o nesiguranță și, din nou, la accidente. Cred că aici uh, formarea, pe parcurs, formarea continuă pe parcursul întregii vieți profesionale devine din ce în ce mai importantă. Pentru că în anumite locuri de muncă este imposibil să continui să lucrezi dincolo de 60 de ani. Cu siguranță, persoanele respective trebuie să facă o altă meserie și probabil vor trebui să se formeze. Apoi aș vrea să mă refer și la noile forme de uh, lucru. Uh, Uh, mă refer în domeniul sănătății, uh, chimic, noile substanțe chimice, dar și în domeniul uh, curățeniei, apoi noile tehnologii ce țin de scanări, raze și așa mai departe. În plus și bolile, bolile psihosomatice la care trebuie să găsim un răspuns. Cred că nu mai avem foarte mult timp, vor dori să intervină și alte persoane, de aceea mă voi rezuma la ceea ce am spus până acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rapti, apoi doamna Hirsch. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, είναι... Ε, Mulțumesc, doamna președinte. Sunt deosebit încântată să pot declara că mă alătur celor spuse de doamna raportor. Maniera în care a dezvoltat această problematică, e bine, e una subscriu 100% și sunt încântată deoarece munca mea um, va fi astfel uh, simplificată. Doresc să subliniez câteva elemente aici, începând prin, prin uh, problema stresului, care a fost evocată inclusiv de ultimul intervenient. Sunt perfect de acord cu aceasta și pot să vă spun că de pe 14 pe 17 iulie la Icario, o insulă din Grecia, se va ține o conferință Uh, pe tema mm, felului și motivelor uh, pentru care locuitorii acestei insule trăiesc cel mai mult dintre toți europenii. Au durata de viață cea mai lungă din Europa și răspunsul este unul simplu. Această insulă, pe această insulă, acești oameni uh, trăiesc cu cel mai puțin stres posibil în munca și în viața lor. Un alt motiv ar fi alimentația. Spun acest lucru pentru că mm, mi se pare că acest lucru este legat în mod direct de uh, tot ce înseamnă securitate și sănătatea la locul de muncă. Într-adevăr, rolul uh, primordial are stresul în Europa. Uh, Peste 0,1% din populație trăiește până la peste 90 de ani. Ori, ă, pe această mică insulă din Grecia, acest procent este de 10 ori mai mare, lucru care coroborează cele tocmai spuse uh, Uh, despre incidența angoasei, a stresului la locul de muncă și cred că este un element de care trebuie să ținem seamă și acesta în mod serios. O parte din stres se datorează uh, celor spuse deja aici și anume faptului că la locul de muncă putem avea lucrători care au două, trei până la patru contracte diferite. Adică un lucrător poate avea un contract cu durată determinată, plus un contract uh, de durată de, de, indeterminată. Altul poate să fie uh, detașat dintr-un alt stat membru, se poate confrunta cu uh, probleme um, cu asigurările, cu securitatea socială și alte exemple. Acum, permiteți-mi să mă refer la altceva. În primul rând, prevenția. Aceasta este un pas esențial. Prevenirea înseamnă informare, dar și diversele metode de informare, bună oară rețelele. Adică, informarea nu trebuie să vizeze doar întreprinderile, fie că e vorba de întreprinderi mari, mici sau mijlocii, tinerii sau vârstnicii. Tinerii sunt o categorie deosebit de importantă pentru două motive cruciale. Tinerii, în general, sunt angajați pe posturi uh, periculoase pentru că tinerii își supraestimează forțele și subestimează riscurile la care se expun. În ce privește informarea persoanelor în vârstă, ei bine, cred că aceste informații se leagă mai mult de formarea um, indispensabilă, așa cum s-a mai spus, dar și pentru că aceste persoane trebuie să fie informate de noile tipuri de riscuri care decurg din evoluția tehnologiei, în special la locul de muncă. Iar formarea este pentru noi un element important, indispensabil și sunt perfect de acord cu tot ce s-a spus aici. Permiteți-mi un exemplu care vine dintr-o uh, multinațională. Uh, sucursala, o sucursală Acestea se află într-un oraș din nordul Greciei, tocmai pentru, iar pentru a evita mm, publicitatea, n-am să dau numele acestea. E bine, această întreprindere lucrează în sectorul textil de îmbrăcăminte. Și alegerea culorilor aici este deosebit de importantă. Exista un grup de 15 femei a căror sarcină era de a controla, de a verifica culoarea. Și la interval de câțiva ani au apărut plângeri, deoarece culoarea cămășii era diferită, adică partea din față avea o culoare diferită de mânecă, de exemplu. Au apărut ca atare plângeri și toată lumea s-a întrebat de unde a apărut această diferență de culoare pe aceeași cămașă. Iar răspunsul era foarte simplu. Aceste femei, atunci când au început să lucreze, aveau 25 de ani. Când plângerile au fost înregistrate, ele aveau 40 de ani. Altfel spus, ochii lor nu uh, mai erau la fel de sănătoși, nu mai aveau aceeași acuitate vizuală. Așa am înțeles de ce este atât de importantă formarea continuă și formarea pur și simplu, pentru că ulterior aceste femei au trebuit să ocupe un alt post, o altă funcție, deci să fie formate din nou, ia de la capăt și alți lucrători cu o mai bună acuitate vizuală au preluat posturile lor. E motivul pentru care cred că ar trebui să fim atenți și la exemplele, la lecțiile care pot fi trase din, de la locurile de muncă. În orice caz, pentru formare avem nevoie de finanțare și aici statele membre și Uniunea Europeană trebuie să intervină. O idee ar fi următoarea. Am putea eventual susține financiar uh, aceste eforturi nu prin intermediul Fondului Social European, ci aș propune să fie finanțat prin intermediul cel de-al șaptelea program cadru FP7 pentru cercetare, pentru că e vorba de cercetare, de mai bune practici, de o mai bună punere în practică a regulilor la locul de muncă. Ori de câte ori un element novator care uh, intervine. Formarea destinată IMM-urilor este deosebit de importantă. Știu, doamnă președinte, că timpul ne presează și voi încerca să trag o concluzie. IMM-urile uh, se știe, se confruntă cu probleme de finanțare și de costuri. Prin urmare, acestea au nevoie de susținere. Consider de asemenea, în cadrul acestui uh, raport pregătit de colega noastră uh, Deli, ceea ce e important e cooperarea și coordonarea din partea tuturor entităților, organismelor și organizațiilor europene care um, se adresează sănătății și securității în muncă și am avut onoarea astăzi să avem printre noi uh, coordonatorii acestor agenții. Cred de asemenea că avem nevoie de reguli, de un mecanism de control al acestor reguli și ori de câte ori regulile nu sunt aplicate, ei bine, trebuie să intervină o anchetă care să explice de ce regulile nu au fost aplicate. De asemenea, va trebui să prevedem um, elemente de care să incite întreprinderile să pună în aplicare regulile și să prevedem eventual sancțiuni și recompense. Încă o dată, pentru întreprinderi. Iată subiectele pe care doream în manieră generală să uh, le pun pe masa discuțiilor. Și dacă îmi permiteți un ultim punct, uh, simt nevoia de a sublinia acest element. Avem uh, Eurofound, acest organism care face o muncă excelentă, după părerea mea, și am văzut astăzi în dezbatere că ni s-a oferit uh, răspunsul la tot ceea ce uh, repune în discuție munca și eficacitatea lor. Există două, trei plenare la Strasburg când s-a ridicat din nou problema finanțării acestor organizații. Iar și dacă aceste agenții merită sau nu să-și continue existența sa, dacă nu cumva ar trebui să fuzioneze reiau ceea ce am mai spus. Aceste agenții, eu cred că sunt foarte importante, cred că ne ajută în munca noastră și uh, face mai bună viața cetățenilor europeni. Mă, vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamna Hirsch, și domn, apoi domnul Bulon. Pe cât se poate de scurt am să vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea și eu o serie de remarci cu privire la subiect, însă astăzi îl reprezint pe raportorul din umbră al grupului ALDE, domnul Kreutzmann, și mă voi rezuma la ceea ce ar avea de spus dumnealui în numele ALDE. În ceea ce privește securitatea și sănătatea la locul de muncă, acesta este un subiect foarte important pentru liberali. Salutăm faptul că Comisia a publicat acest raport intermediar cu privire la aplicarea strategiei europene privind sănătatea și securitatea în muncă. Domnul Kreutzmann uh, constată că s-au făcut foarte mari progrese și uh, se bucură de cooperarea cu doamna raportor. Uh, se vede însă foarte clar că mai există însă multe lucruri de făcut. În același timp, domnul Kreutzmann ar dori să atragă atenția asupra faptului că multe întreprinderi au deja reguli interne care uneori merg chiar dincolo de legislația minimă prevăzută pentru protecția uh, lucrătorilor. În Germania, de exemplu, um, o serie întreagă de accidente sunt asigurate prin uh, asigurarea uh, obligatorie. Aceste accidente, majoritatea acestor accidente au loc uh, în timpul în care persoana uh, merge sau pleacă de la locul de muncă, iar aici angajatorul nu poate să acționeze. Există așadar progrese, însă trebuie de asemenea să fim atenți la faptul că nu trebuie să existe o suprareglementare în acest domeniu. Fiecare întreprinzător știe, fiecare știe că uh, sănătatea lucrătorilor săi este esențială. Dacă un lucrător este bolnav din, punctul, din, din cauza locului de muncă sau are un accident, uh, practic nu va putea uh, lucra și uh, acest lucru va uh, duce la o pierdere a companiei iar acest efect se va simți cu atât mai tare într-o întreprindere mică. De asemenea, IMM-urile, care creează cea mai mare proporție a locurilor de muncă în Europa, sunt supra-solicitate de atât de multe și atât de detaliate uh, prevederi. Uh, companiile mari aici uh, reușesc cu mai mare ușurință să respecte legislația. De aceea, domnul Kreutzmann um, sprijină ideea grupului de lucru citat în um, acest uh, document al Comisiei, astfel încât să fie excluse anumite uh, companii. În ceea ce privește celelalte teme ale um, prevăzute în propunerea Comisiei, domnul Kreutzmann așteaptă cu nerăbdare raportul doamnei uh, Deli. Mulțumesc, domnul Boulon. Merci, madame la présidente. Alors, tout d'abord, je voudrais... Mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi mulțumesc uh, oratorilor, reprezentanții diverselor agenții, pentru calitatea prezentărilor și a reflexiilor pe care ni le-au uh, adus. Totodată, Aș dori să adresez felicitări pentru ceea ce a spus raportoarea noastră, Karima Deli, cu privire la orientările acestui raport, destul de exhaustiv și ambițios din câte am înțeles. Cred că uh, vom reuși să ajungem la un punct comun cu privire la numeroase uh, aspecte. Sigur, știm că ne angajăm pe termen lung, dar deocamdată aș spune că uh, prevenția este un element extrem de important și se descriu toate posibilitățile de boli profesionale. Mă gândeam aici și la problemele psihologice care pot apărea dincolo de cele legate de uh, expunere la anumite substanțe sau de problemele de ergonomie și cred că este extrem de important să lucrăm la acest nivel și trebuie ca ținând seama de toate riscurile, să uh, lucrăm cu diversi actori. E, desigur, uh, angajatorul care trebuie să-și aducă contribuția, creând instrumente pe care să le pună la dispoziția angajaților. Trebuie să existe și intervenția partenerilor sociali, și un lucru absolut esențial, medicina muncii și, din păcate, prea multe întreprinderi, mai ales IMM-urile, nu au recurs niciodată la medicina muncii. Și acest lucru vine cu un preț. Costurile sunt mari, dar prea multe întreprinderi nu lucrează cu uh, medici specializați pe medicina muncii, nici ca uh, prevenție, nici ca mijloc paliativ. Uh, dar este un element totuși indispensabil al uh, prevenției. Un alt punct important este legătura care poate să apară între medicina muncii și resursele umane, mai ales la nivelul prevenției a stresului la locul de muncă și consecințelor. Orientarea și reorientarea profesională în caz de accident sau în caz de evoluție a salariatului situației sale medicale, mai bine spus. Mă gândesc că în urma unui accident la locul de muncă sau unei um, boli profesionale sau în caz de sarcină, uh, la o femeie este important să se găsească o reorientare profesională și un parteneriat între medicina muncii și resursele umane. Nu trebuie să uităm că și resursele umane au un rol extrem de important. Cred că toate aceste elemente Uneori există uh, întreprinderi care sunt penalizate în funcție de rata accidentelor de muncă. De aceea putem stimula întreprinderile să își îmbunătățească rentabilitatea, să scadă numărul de accidente la locul de muncă, poate chiar folosind stimulente financiare. Și mă gândesc de asemenea că toate aceste perspective și acest raport răspund la reflexiile noastre din alte rapoarte referitoare la mobilitatea și detașarea lucrătorilor. Sunt elemente complementare și mă gândesc că și la handicapul la locul de muncă, de exemplu, pentru că este foarte necesar să armonizăm legislațiile statelor membre, să ajungem la un punct comun cu privire la prevenirea bolilor profesionale, fie ele fizice sau psihologice sau uh, psihiatrice. Președinta, mulțumesc. Înainte să dau cuvântul experților, dați voi să spun despre uh, uh, punerea în aplicare. Aveți perfectă dreptate. Trebuie să ne asigurăm că aceste directive uh, Uh, adoptate de-a lungul anilor sunt uh, puse în aplicare corect în toate statele membre. Aceasta este cheia pentru numeroase probleme cu care ne confruntăm, pentru că ele nu sunt puse în aplicare și mă bucur că Comisia declanșează procedura de uh, încălcarea dreptului comunitar în unele cazuri, dar ar trebui să avem și noi un rol în acest sens, chiar dacă nu-l avem. Vis-a-vis -vis de lucrătorii temporari, dacă acești lucrători temporari în loc de contract pe termen lung, a un alt tip de contract fără să fie alegerea lor, în unele state membre se întâmplă ca ei să aleagă să lucreze uh, cu un contract de muncă temporar. Și atunci nu crește nivelul de stres dacă este alegerea lor. Doar atunci când primesc un contract temporar în, ca, în locul unui cu perioadă nelimitată apare problema de uh, stres, dar unii aleg acest lucru pentru că le convine mai mult. Și cred că există Există o diferență majoră între statele membre și în acest sens. În ceea ce privește stresul, cred că ar trebui să mergem cu toții în uh, insula Acaria pentru că ar fi util pentru noi toți să ne reducem nivelul de stres și aici, la nivelul Parlamentului European. Dar am înțeles ce spune lumea despre stres, că nu se fac prea multe studii cu privire la uh, acest element. Nu știu dacă e din cauza, uh, nu știu care este tipul de stres de fapt cel mai grav și trebuie să vedem cum abordăm acest uh, element, să vedem dacă unele persoane sunt mai predispuse la stres, altele nu și cred că ar trebui să existe mult mai multe studii vis-a-vis -vis de nivelul stresului la locul de muncă. Uh, și mai ales agențiile ar trebui să an- poată analiza această perioadă în, în această situație, în următoarea perioadă, pentru a vedea cum contribuie stresul la diverse uh, probleme. Dar sigur că mai avem până să ajungem acolo și nu trebuie să analizăm stresul din perspectiva directivelor la care lucrăm în prezent, pentru că dacă am face acest lucru, nu am avea o imagine de ansamblu și aș prefera să așteptăm până când avem dovezi pentru ca pe baza lor să putem lucra în mod susținut pentru a ne asigura că și stresul este abordat. Știu că noi toți în Parlament considerăm că este un element important, dar trebuie să acționăm în mod uh, aprofundat și nu să ne grăbim introducându-l în fiecare directivă, fără să înțelegem mai întâi cum putem să-l abordăm în mod corect. Mi-e teamă, doamnă Deli, că nu mai aveți timp acum, dar sunt sigură că o să țineți seama de toate observațiile uh, colegilor noștri și o să avem timp să discutăm în viitor acest lucru. Uh, dau câte două minute fiecărui expert acum și vă rog să vă respectați timpul, pentru că și eu o să fiu foarte strictă în acest sens. Mai întâi, domnul Camarotto. Very, very shortly, very rapidly to say, first of all, thank you for... Uh, în primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră la această discuție, contribuții foarte importante, fiind vorba de crearea unui nou cadru în domeniul securității și sănătății la locul de muncă noi la comisie, ca inițiator ai acestui uh, document, uh, suntem foarte interesați uh, să aflăm rezultatele raportului dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc doamnei Deli pentru comentariile ei foarte importante. La comisie vom lua în considerare toate aceste lucruri nu pot decât să vă spun că la ora actuală împărtășim uh, o mare parte dintre preocupările dumneavoastră. Suntem uh, conștienți de uh, problemele care ne așteaptă și de lipsurile uh, care există. De asemenea, aș dori să vă atrag atenția asupra principiului subsidiarității, care este foarte important pentru Comisie. Comisia se uh, acționează pe baza articolului 153 al tratatului, care oferă Comisiei posibilitatea de a uh, elabora o serie întreagă de inițiative, printre care și inițiative legislative, însă există multe lucruri care rămân de competență exclusivă a statelor membre. Uh, Comisia însă ar dori pe viitor să se asigure că găsește cea mai bună cale de a coordona inițiativele de la nivel european și național. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, spune doamna președinte, pentru că v-ați respectat timpul. Domnul Tacala. Vă mulțumesc. Câteva comentarii. În primul rând despre uh, lucrătorii temporari. Nu cu toții sunt vulnerabili, la fel cum nu toți lucrătorii migranți sunt vulnerabili. Avem mulți studenți care doresc să lucreze pe termen limitat, uh, dar sunt și alții care sunt vulnerabili și pe ei trebuie să-i identificăm. Și eu am fost un lucrător migrant timp de 30 de ani și m-am bucurat de condiții de muncă excelente peste tot în lume, chiar și astăzi fac asta. Apoi stresul este ceva uh, ce simțim că pur și simplu ne enervează și că este doar atât. Dar nu este doar atât. Există persoane pe care stresul le ucide. Bolile cardiovasculare și așa mai departe sunt de multe ori cauzate de stres. Și trebuie să nu uităm că stresul este o mare problemă la locul de muncă. Și care sunt factorii? Nu putem să încercăm doar să prevenim rezultatul. Trebuie să vedem factorii care de multe ori acționează Uh, împreună. Stresul, uh, luarea de decizie foarte rapidă, uh, o serie întreagă de lucruri care duc la rezultate grave. Astfel încât cei care rămân la un loc de muncă, văzându-și colegii concediați din cauza unor restructurări, e bine, cei care rămân uh, au un risc uh, cardiovascular mult mai mare. Cei care rămân lucrează mai mult, au niveluri înalte de stres și de mortalitate cardiovasculară. Încă un lucru care ne bucură foarte mult uh, este faptul că veți avea un raport uh, ambițios și așadar vă urăm mult succes. Domnul Domnul Miller. Dans la recherche. Parce qu'il sait uh, este vorba de motivare pentru cei care lucrează în cercetare, pentru că ei știu că trebuie să se meargă mai departe pentru a descoperi toate elementele. Deci de aceea această dezbatere a fost motivantă pentru mine. Dați-mi voi să spun câteva cuvinte despre stres. În limba franceză, evident. J'y crois. Ultimul uh, intervenient vorbea despre longevitate. Dar dezbaterea despre stres este o dezbatere foarte complicată, cu elemente complexe și se aduc multe argumente în discuție. Se aduc argumente ex- din exteriorul întreprinderii și din interiorul acesteia. Dar această dezbatere nu poate fi un argument care să ne uh, facă să nu ne concentrăm pe locul de muncă, să spunem că sunt prea multe necunoscute acolo pentru a nu putea avansa. Partenerii sociali sunt de acord cu privire la prevenția stresului la locul de muncă. Este un acord cu privire la noua generație care vrea să monitorizeze situația ea însăși, adică despre felul în care s-a pus în practică la nivel național, despre indicatorii de progres la nivel național. Și cazul uh, se referă la subsidiaritate sau la locul de muncă și acesta trebuie luat în considerare ținând seama de subsidiaritate. Președinta, uh, mulțumesc foarte mult. Începeam să mă îngrijorez de nivelul meu de stres dacă am fi depășit timpul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și experților, Carina Meideli și tuturor celor care au contribuit. Termenul pentru amendamente este data de 16 septembrie la ora prânz. Ele se vor dezbate în 5-6 uh, octombrie. 7 noiembrie va avea loc dezbaterea și în 23 se va adopta în comisie. Sunt sigură că vom reveni la acest subiect foarte important și vom putea continua dezbaterile. Vă mulțumesc foarte mult. Reuniunea următoare se va bucura toată lumea să afle că este doar joi, 8 septembrie, la ora 9. Astfel încât vă doresc tuturor o minunată vacanță de vară, dacă plecați în uh, vacanță, dacă rămâneți la lucru, să nu vă stresați prea tare. Vă mulțumesc!